Ehm, chers collègues, bonjour. Dragi colegi, vă propun să ne reluăm lucrările la punctul 10 de pe ordinea de zi. Am înțeles că domnul raportor Ole Christensen, care se ocupă de avizul privind un cadru de guvernanță corporativă pentru întreprinderile europene, nu poate să fie prezent însă va fi înlocuit de coordonatorul de la grupul socialist. Domnule Sercas, aveți cuvântul ca să prezentați aceste 13 amendamente de compromis. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, vreau în primul rând să vă prezint scuzele domnului Christensen, care se află în Africa pentru o reuniune importantă, și nu și-a putut modifica uh, orarul de zbor pentru a fi alături de noi. Mi-a lăsat o notă referitoare la situația negocierilor. După părerea sa, Discuțiile au progresat, calendarul a progresat, la Strasbourg am reușit să înaintăm și am mai pus la punct amendamentele. Erau 71 de amendamente. Dintre acestea, 53 sunt incluse în compromisurile pregătite de raportor. Celelalte 18 se referă mai ales la considerente, ceea ce nu reprezintă nicio dificultate de nedepășit. Ca întotdeauna, în cazul compromisurilor, trebuie să se găsească un echilibru între poziții diferite. Trebuie să se consulte toți cei implicați. E vorba despre impactul social, despre măsurile de guvernanță ale întreprinderilor, despre acționariat, despre cotele de guvernanță și așa mai departe. Și știți că între proiectul inițial al raportorului și compromisuri există adesea diferențe. De fapt, am putea spune că raportorul a mai lăsat de la el și a integrat mai multe elemente care nu alienează principiul compromisului. Deci, mai multă transparență, facilitarea relațiilor între angajați și angajatori, pentru că, până la urmă, regulile de guvernanță economică sunt profitabile în, și în afara întreprinderilor, creând o cultură de întreprindere foarte reușită, profitabilă pentru ambele părți. Mai sunt încă probleme. Două amendamente de compromis, G și L, asupra cărora voi reveni pentru că toate celelalte subiecte au fost mai mult sau mai puțin rezolvate. Este vorba de caracterul Uh, obligatoriu sau nu al măsurilor uh, de guvernanță a întreprinderilor. Raportorul considera că acestea trebuie să fie obligatorii pentru toate întreprinderile și pregătise un uh, amendament de compromis în care voia să includă și IMM-urile și întreprinderile mari și dorea limitarea măsurilor de guvernanță. Ceilalți doreau limitarea măsurilor la întreprinderile mari, deci caracterul obligatoriu. Raportorul a făcut acest gest și a cedat. La compromisul L, raportorul a făcut de asemenea un mare efort de a se apropia de poziția celorlalte grupuri mai ales în ceea ce privește participarea financiară. Dacă citiți cu mare atenție compromisul pregătit de domnul, Compro, de domnul Christensen, veți vedea că el a prevăzut niște uh, măsuri de limitare, cum este cumpărarea de acțiuni, pentru ca acestea să se facă în mod rezonabil. Este vorba de un tip de uh, bonus care poate să recompenseze munca Însă, dacă dorim să creăm noi dispoziții salariale, trebuie să existe o bază care să se numească salariu. Salariul trebuie să fie reglementat prin convenții colective sau pe cale constituțională. Însă raportorul dorește să găsească un nou echilibru aici. Iată deci ce a rămas nerezolvat la compromisuri. Domnul Christensen mi-a spus că este disponibil până, până vineri ca să mai pună la punct dacă este cazul anumite prevedere ale dosarului. Însă, colegul nostru uh, repetă că toată lumea este angajată față de reușita acestui dosar care este benefic pentru toată lumea și cred că vom putea găsi o soluție comună fără probleme. Mulțumesc! Mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Doamna Harkin. Mulțumesc, doamnă președinte. Îl înlocuiesc pe Filip de Bară, care se află în străinătate pentru un congres. În primul rând, doresc, dorește să-i mulțumesc raportorului pentru amendamentele de compromis și pentru reuniunea raportorilor din umbră, însă colegul meu crede că mai e nevoie de câteva ajustări. În primul rând, dorește să se facă o distinție clară între guvernanța um, corporativă și și responsabilitatea socială. La compromisul E, de exemplu, el are o altă abordare, pentru că structurile de guvernanță corporativă sunt diferite în diferitele state membre, ceea ce nu se reflectă în raport. Nu trebuie să lăsăm deoparte uh, anumite exemple naționale, cum se întâmplă la compromisul B. El crede că este necesară o uh, diferențiere între întreprinderile cotate și cele necotate și între IMM-uri și întreprinderile mari. Și aici este vorba de compromisul G. Buna funcționare a uh, regulilor existente de guvernanță și respectarea lor ar trebui să beneficieze de o mai mare atenție, acestea fiind deja implementate în mai multe state membre. Și numai dacă este cazul să se aibă în vedere măsuri obligatorii de guvernanță corporativă. Colegul meu așteaptă cu nerăbdare reuniunea cu raportorii din umbră pentru a se pune la punct compromisurile. Domnul Thomas Mann. Ja, vielen Dank. Äh, ich denke schon, der äh, Herr Mulțumesc. Cred că domnul äh, Ole Christensen se numără printre colegii care sunt gata să abordeze în mod constructiv compromisurile. Mi-amintesc că în domeniul flexii securității am reușit să ajungem la un compromis. În ceea ce privește responsabilitatea socială a întreprinderilor, aici nu este vorba de o competență a comisiei noastre, noi trebuie doar să emitem un aviz. Este o chestiune pe care o urmărim de ani de zile, nu e nimic nou aici. Am mai avut și raportul Bashmerkis, care spunea că guvernanța corporativă trebuie să rămână facultativă. Acum ni se propune însă să fie reguli obligatorii. Cred că ar trebui să ne intereseze un pic, un pic uh, realitatea întreprinderilor, să vedem ce înseamnă pentru ele reguli obligatorii. Putem avea în vedere reguli aplicabile marilor întreprinderi, Marile întreprinderi au specialiști la dispoziție care pot să se implice și să ia măsurile necesare. Însă, uh, trebuie să mai vedem și cum o întreprindere dată poate să răspundă la aceste cerințe. Noi dorim să obținem un anumit efect, însă nu-l putem obține prin reguli obligatorii, cu atât mai mult cu cât pentru IMM-uri este cu totul imposibil. Acestea nu, uh, nu au suficiente contacte cu uh, specialiști. Unii, ca mine, de exemplu, au legături strânse cu întreprinderile și trebuie să vă spun că e nevoie să găsim o soluție care să poată fi aplicată. Constatăm în cazul regulilor de achiziții publice că acestea nu acționează de fapt în favoarea IMM-urilor. Prevede care ar trebui să le amelioreze. Situația de fapt le îngreunează munca. Așadar, ideea de a forța întreprinderile să facă anumite lucruri a eșuat în trecut și ar trebui și acum să fie respinsă. Vom vedea ce se întâmplă uh, când se întoarce OLE. Însă Parlamentul European nu va accepta așa ceva. Am mai făcut aceste greșeli în trecut, nu e cazul să le repetăm. Trebuie să discutăm cu OLE sunt unele lucruri esențiale pe care le-a menționat și doamna Harkin și putem cu siguranță să intrăm uh, în discuții suplimentare, însă, de fapt, noi trebuie să ajungem la un consens spre binele angajaților. Putem cu siguranță să luptăm. Eu aș prefera să avem o abordare de eh, undă verde sau poate de undă galbenă, dacă dorim să trimitem o avertizare, însă nu-mi place ideea undei roșii. Și nu vreau să avem un vot la care să ne aflăm în tabere opuse. Haideți să ne raliem în jurul ideii de abordare voluntară, facultativă. Mulțumesc. Și eu aș vrea să intervin asupra acestui punct, spune președinta. Domnul Thomas Mann tocmai a, s-a referit la argumentul uh, din raportul domnului Bushil Matthews. Inclusiv uh, am discutat și despre un aviz la comisia, pentru Comisia INTA și atunci am deschis uh, discuția privind caracterul obligatoriu al măsurilor din domeniul uh, Uh, de mediu și social referitoare la întreprinderi. Mă miră faptul că pe domnul Thomas Mann îl bucură și că el găsește lăudabil efectul de a uh, dezvolta suplimentar reguli facultative, deși el știe că acest lucru nu are drept efect decât impunerea de sancțiuni automate. Este o viziune cam subiectivă asupra condițiilor ce pot duce la un rezultat. Mai constat că, în ceea ce privește dispozițiile facultative, avem în strategia de la Lisabona am avut numai uh, măsuri facultative și, măsura de, și metoda deschisă de coordonare și rezultatul îl știți. Dacă dorim să avansăm, trebuie să mergem înainte. Domnul Thomas Mann spune că am mai discutat despre acest subiect și nu e cazul să mai insistăm. Ba da, trebuie să revenim. Nu putem să discutăm despre impozitul pe tranzacții financiare fără să-l și aplicăm până la urmă. Poate că se va face. Mult timp am vorbit de euroobligațiuni. Se spunea că nu sunt posibile. Uite că vor deveni posibile. De multe ori, contextul se schimbă și trebuie și noi să ne schimbăm. Și cred că suntem într-o perioadă de acest fel. Printre ce ar fi trebuit să învățăm din această criză și nu am învățat, se numără și guvernanța corporativă. Domnul Thomas Mann a menționat un argument care mă atinge și la care s-a referit și raportorul, și anume că trebuie să se facă o diferență între prinderi și să nu fie băgate toate în aceeași oală. Haideți să elaborăm un compromis și aș dori să lucrați împreună la el. Haideți să elaborăm un compromis prin care să propunem cele două valuri de flexibilitate pe care le putem aplica ca legislatori. Pragul de la care să se aplice în mod obligatoriu aceste dispoziții, deci să lăsăm deoparte IMM-urile, însă să obligăm marile corporații. Și eu nici nu știu de ce nu ar vrea ele, marile corporații, să aplice aceste dispoziții. Și apoi să prevedem și un calendar referitor la implementarea progresivă a acestor dispoziții. Am observat, uh, amuzându-mă, deși nu știu dacă te mai poți amuza privind situația piețelor de astăzi, în orice caz, m-am uitat la ce s-a întâmplat cu Societe General, o bancă din Franța foarte bine cunoscută. Această bancă a anunțat la un moment dat rezultate mult mai mici decât se prevăzuse. Și în același timp, au anunțat că consecința va fi că nu se vor uh, da bonusuri. Acest lucru nu fusese impus de legislator, ar fi trebuit să fie, și uh, piețele au perceput această acțiune ca pe un semnal pozitiv. Eu cred că noi, ca legislatori, nu trebuie să ne simțim limitați de comportamentul întreprinderilor. Buna guvernanță înseamnă să experimentezi mai multe măsuri cu caracter facultativ și apoi pe unele dintre ele să le transformi în măsuri obligatorii după punerea lor în practică, pentru că într-adevăr se produce acest efect pe care îl dorim. Domnul Kreutzmann a mai cerut cuvântul și închei aici lista vorbitorilor. Domnul Kreutzmann și apoi raportorul frau präsidentin! ich bin immer wieder überrascht wie sie neutralität als vorsitzende hier äh, insofern äh, etwas verletzen würde ich sagen indem sie. Mulțumesc. Sunt întotdeauna impresionată de felul în care conduceți această ședință și mai ales de modul uh, imparțial în care o faceți. Tot uh, vorbim despre reducerea birocrației pentru IMM-uri. Avem uh, actul micilor întreprinderi, Uh, avem un grup în Parlament care susține IMM-urile, avem inițiative din partea Comisiei și trebuie așadar să înțelegem cât costă toate aceste lucruri. Marile întreprinderi trebuie să strângă date la nivel uh, global să elaboreze, să întocmească rapoarte um, și există o serie întreagă de reguli și de norme cu privire la rapoarte, la uh, informațiile publice, dar să ne apucăm să solicităm acum uh, rapoarte suplimentare chiar nu are rost. Asta costă bani. Dacă tot uh, așa mergem înainte și impunem tot felul de costuri suplimentare întreprinderilor, uh, nu știu care o să fie rezultatul. E foarte adevărat că întreprinderile pot să facă o serie întreagă de lucruri în mod benevol. Uh, și iarăși este adevărat că se pot face, eu știu, niște lucruri la nivel național. Ca de exemplu în Franța Sunt într totul de acord cu uh, poziția domnului uh, Thomas Mann, pentru că nu cred că putem uh, face aceste lucruri de la nivel european. Deci am vorbit de, eu știu, de partajarea întreprinderilor în funcție de mărimea lor și de îndată ce impui un mecanism de raportare, de fapt impui un cost suplimentar care o să reducă marja de profit. Și știm foarte bine care este situația economică și financiară, dar aveți nici măcar nu ascultă, dar știm foarte bine că e criză, știm că um, ne paște o recesiune uh, și că suntem într-o perioadă de, de regres de criză în care nu e deloc momentul să mai impunem niște costuri suplimentare întreprinderilor. Uh, întreprinderile europene concurează cu cele din restul lumii și în sânul Europei dorim să obținem condiții uh, egale, să spunem, de concurență, de competitivitate, dar în, uh, la nivel internațional există atât de multe întreprinderi încât practic acele, aceste reguli nu, nu li se aplică. Vorbim despre întreprinderi care trebuie să uh, aibă acea uh, competitivitate la nivel uh, internațional. Nu trebuie să uităm nicio clipă treaba asta. Da, e adevărat și nici Comisia nu dorește acest lucru. Președinta, sunt de acord, nu doream decât să vă invit să reveniți, nu doream să reveniți la Uh, chestionarea caracterului neutru al uh, președinției mele. Pentru că ați uh, contestat acest lucru, așa că am dreptul la replică. Într-adevăr, trebuie să mă asigur că se respectă timpul legal de intervenție al tuturor și că lucrurile se, lucrările se desfășoară în mod corect. Și treaba asta nu are nimic de a face cu faptul că sunt pe lista de intervenienți într-o dezbatere. Deci am făcut acest lucru, fac acest lucru, intervin în calitate de membru al grupului socialist, dar nu ca președinte, dar cred că trebuie să ajungem la un acord pe fond și trebuie ca toată lumea să înțeleagă aceste lucruri. Bun, am dorit să lămuresc puțin aceste lucruri pentru că, atâta timp cât prezidez această comisie, cred că sunt perfect loială și echitabilă cu toți membrii acestei comisii permanente. Dau acum din nou cuvântul raportorului. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. O să încep și eu uh, Uh, răspunzând domnului uh, Kreitzmann și vreau să spun în primul rând că nu legiferăm așa în gol aici. Dacă colegii au citit uh, și textul uh, proiectului Davis și amen, uh, amendamentele, cred că au văzut că, practic, avem de-a face cu o carte verde, nu este o chestiune legislativă. Deci este o întrebare pe care Comisia a adresat-o partenerilor sociali cu privire la buna guvernanță a întreprinderilor. Deci nu legiferăm deocamdată. Repet, este o întrebare adresată Comisiei ca să știm dacă uh, lucrătorii pot sau nu să participe la acest uh, lucru. Uh, dacă se va decide, atunci se va trece la reglementare la un moment dat. Uh, Așadar, domnule Kreuzmann, cum, cum să, cum, unde să tragem linia între întreprinderile mari și mici? Ați vorbit despre amendamentul G. E bine, dacă citiți acolo cu mare atenție, o să găsiți răspunsul. Așa că nu cred că este cazul să luați poziție față de un lucru care nu există. Ați văzut punctul de vedere al raportorului. Obiectivul este să facem o diferențiere între întreprinderile mari și mici și Comisia să vină cu niște criterii de departajare și să mai vedem care sunt nivelurile de reglementare existente, cum ar fi acele coduri de conduită benevole. Deci nu se vorbește aici despre legislație europeană. Se spune că am susține am, crearea unei legi cadru la nivel european pe care fiecare să o aplice în felul său. Noi am spus, la fel ca și domnul Thomas Mann și doamna Afric, că suntem întru totul deschiși și dispuși să discutăm. Pentru noi asta este de fapt un, un aviz, pentru că suntem la o răscruce în Europa. Marile întreprinderi și marile uh, Uh, întreprinderi financiare trebuie să sunt pe cale să adopte niște coduri de, de conduite. Uh, uneori o fac, dar nu întotdeauna le respectă. Deci caracterul benevol pentru întreprinderile listate, cotate la bursă și uh, care prezintă un caracter sistemic sau un risc sistemic pentru toate întreprinderile din Europa, putem să ne punem întrebări. Dar pentru ca uh, aceste întreprinderi să funcționeze mai bine sau țările să funcționeze mai bine, cum se întâmplă cu Germania, unde avem un model foarte eficace, când societatea funcționează uh, și lucrătorii cunosc felul în care funcționează aceste întreprinderi. Deci, uh, putem, ni se poate spune că de fapt facem o revoluție socialistă? Nu. Uh, este vorba de o revoluție, dacă doriți, creștin-democrată în, în Germania pe care ne-o dorim și noi. În felul acesta, transparența întreprinderilor va spori. Doamna Arkin, domnul Kreuzmann, domnul Thomas Mann. Ei bine, aș dori să acceptați că există deja o oarecare flexibilizare aici. Recunoașteți mai bine acest lucru. Fiți supli, fiți flexibili și nu adoptați niște poziții rigide sau extremiste care nu ne avansează cu nimic modelul renan al întreprinderilor uh, ar putea fi uh, multiplicat, ar putea fi aplicat la nivel european. De aceea rog uh, pe colegi să studieze și să vadă ce se întâmplă în Germania. Asta e tot. Mulțumesc. Mult Adoptarea în comisie va fi în, în plenară în luna martie. Și acum trecem la vot. Sper că aveți cartelele de vot la supra dumneavoastră. Vă rog să-mi faceți semn dacă nu este așa, ca să știm cum numărăm. Primul uh, raport este cel al Carimei Deli privind la bilanțul intermediar la strategiei europene 2007-2012 privind sănătatea și securitatea în uh, muncă. Începem cu compromisul B și votăm cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul C, cine este pentru, împotrivă, ă, abțineri se adoptă. 45, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 46, pentru, împotrivă, Verificăm electronic la 46. Vă rog să-mi spuneți dacă nu funcționează. Ah, înțeleg că funcționează. Foarte bine. Bun, s-a închis votul. 16 pentru, 18 împotrivă, cade. 47 e caduc. Compromisul de cine e pentru, împotrivă și pe asta îl verificăm electronic și s-a deschis votul. Votăm compromisul de. S-a închis votul. 31 pentru, și patru împotrivă. Cam uh, ciudat am uh, văzut că cineva a făcut uh, semnul că nu s-ar adopta, dar de urmă, până la urmă s-a adoptat. Bun. Deci, suntem la compromisul E. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă la F. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul G. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 57. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Uh, NVA. Cine este pentru? Împotrivă, verificăm. NV 8. S-a închis votul. 20 pentru, 15 împotrivă, se adoptă. 58. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm electronic la 58. S-a închis votul. Bun, deci 60 pentru 20 împotrivă, se respinge 59, cine e pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 60. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua. Cine e pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 61. Vot pe părți. Cine este pentru? Și uh, votăm prima parte. Deci pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 62, cine pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 63, cine pentru, împotrivă, verificăm. La 63 s-a deschis votul. S-a închis votul. se respinge 18 la 18, trecem la 64, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 65, cine e pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 66 e caduc, 67, cine e pentru, împotrivă, verificăm electronic la 67. S-a închis votul. 19 pentru, 16 împotrivă, se adoptă 68. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm electronic la 68. Deci cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. NV31 e cadu. Compromisul H. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 70. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 71 a fost retras. 72. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul I. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și mergem mai departe la compromisul, uh, nu, la 80, mă scuzați, cine e pentru, împotrivă, uh, se respinge, 81 e compatibil cu amendamentul 80, 82 cine e pentru, împotriva, abțineri, se adoptă compromisul J, cine e pentru, împotrivă, se adoptă 83, cine e pentru, împotrivă, verificăm, verificăm la 83, Și s-a închis votul. 20 pentru 16 împotrivă, se adoptă 84. Aici avem un amendament oral. Există obiecții față de amendamentul oral. Restul e caduc. Deci, votăm numai uh, adăugirea deci numai această parte de la 84. Cine-i pentru? Împotrivă. Deci verificăm acea parte de la 84, fără amendamentul oral, vă rog. A deschis votul. În legătură cu amendamentul oral, noi ne opunem. Suntem împotriva amendamentului oral și nu trebuie votat. Deci asta vreau să spun. Noi dorim să votăm textul fără amendament oral. E, asta am spus că, așa cum aveți pe lista de vot, la 83 uh, cale, atunci nu votăm amendamentul oral, ci doar acea adăugire, acele note care au fost adăugate. Deci nu Votăm amendamentul oral. Zic din nou. 84. Verificăm 84 așadar. Vă rog. S-a deschis votul la 84. Și s-a închis votul. 27 pentru 7 împotrivă se adoptă. 86. Cine-i pentru? Împotrivă. Verificăm. Deci verificăm la 86. Cred că e în regulă, dar nu toată lumea a ridicat mâna, zice doamna președinte. Bun, și s-a închis votul. Bun, 25 pentru 11 împotrivă se adoptă. 87. S-a deschis votul. Deci nu, nu votăm electronic aici. Bun, deci la 87. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 88. Cine e pentru? Împotrivă. Verificăm la 88 și s-a deschis votul. Deci coordonatorul poate să facă să, un semn. Nu? Și s-a închis votul. 16 la 19 se respinge. 89. Cine-i pentru? Împotrivă. Se respinge. 90. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 90 și s-a deschis votul. S-a închis votul. 20 la 16 se adoptă. 91. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm 91. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru 21 împotrivă se respinge. 92 cine pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 93 cine pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 94 cine pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul Y cine pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. NV17 cine pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Envi 18 uh, de compromisul K. cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 96. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. 97. cine e pentru? Împotrivă. Verificăm la 97. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru 16 împotrivă se adoptă 98 cine pentru împotrivă se respinge 99 a fost retras 100 cine pentru împotrivă abțineri se adoptă NV2 cine pentru împotrivă abțineri se adoptă 101. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 102 cade, 103. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm. Deci verificăm la 102. și s-a închis votul. Sunt sigură că o să se, că se respinge. Deci, într-adevăr, se respinge compromisul L. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Da. Și ajungem la compromisul M. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 110. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 111. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul N. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 115. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 116. Cred că e caduc. Dar haideți să verificăm. S-a deschis votul. Vote is closed. 19 in favor, 15 against. 19 pentru, 15 împotrivă. Se adoptă 117 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă invi 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 118 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 22 este caduc, Envi 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, e caduc. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 132, care e caduc, 133 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm 133, s-a deschis votul la 133. S-a închis votul. 21 pentru, 15 împotrivă, se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că a fost aceeași majoritate, dar haideți să verificăm. 134 s-a deschis votul. Vote is S-a închis votul. 20 pentru, 16 împotrivă, se adoptă. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua pentru, Împotrivă. Haideți să verificăm partea a doua de la 137. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. 13 pentru 23 împotrivă. Este respins. 138 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul Q pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 139 este compatibil cu 138. 138 a fost adoptat? Yes, but 138, 139. Okay, it doesn't say on the voting list. Um, yeah, sorry, the, your voting list is wrong. Uh... Mă scuzați, era o greșeală pe lista de vot, deci 139 este caduc. Trecem la 144 care a fost retras, 145 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 147 caduc, 148 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă. Deschidem verificarea la 150. S-a închis votul. 17 pentru, 20 împotrivă, se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri, Aș vrea să verificăm 151. S-a deschis votul. Vote is S-a închis votul. 21 pentru 15 împotrivă se adoptă. 153 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 154 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă. 155 pentru împotrivă. Verificăm 155. S-a deschis votul la 155. S-a închis votul. 20 pentru 17 împotrivă se adoptă. 156 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 157 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 158 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Envi 6 e caduc. Envi 30 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a închis votul. 13 pentru 22 împotrivă se respinge. Compromisul A 100, înlocuiește 159 pentru împotriva abțineri. Se adoptă. 160 pentru, împotrivă, abțineri, va trebui să-l verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 pentru 17 împotrivă se adoptă. 162 este compatibil cu 160 și 61 pentru împotrivă Abțineri. Cred că se respinge, dar aș deschide votul la 162. Uh, the vote is S-a închis votul. 16 favor, 21. 16 pentru 21 împotrivă se respinge. Uh, compromise. Compromisul S Nu l-am votat încă, deci trebuie să votăm 163 după compromisul S. 164 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul Z pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 166 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 168 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. S-a deschis votul la 168. Vote is, vote is closed. S-a închis votul. 20 pentru 17 împotrivă se adoptă. 169 pentru împotrivă. Deschidem votul din nou. Cred că e la fel, dar mai bine deschidem votul la 169. One more to vote. Mai avem un coleg să, care trebuie să voteze. S-a închis votul. 15 pentru 22 împotrivă. Se respinge. 170 pentru împotrivă. Abțineri. Se respinge. Envi 7 pentru împotrivă. Abțineri se respinge. Envi 10 pentru împotrivă. Abțineri se adoptă, 171 și 72 sunt retrase, 173. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul T, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 176 pentru. Împotrivă. Trebuie să deschidem votul la 176. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru 22 împotrivă se respinge. 177 cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 178 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 179 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 180 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 e caduc, ajungem la 190, cine este pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 191 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 192 pentru, împotrivă. Abțineri se adoptă. 193 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm la 193. S-a deschis votul. S-a închis votul. 15 pentru 22 împotrivă se respinge. 194 pentru împotrivă. Haideți să verificăm, mă scuzați. 194 s-a deschis votul. Cineva nu a votat? Închidem votul. 20 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 198 e caduc, 199 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acest amendament înlocuiește pe 163, deci trecem la 203 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 204 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotrivă, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 210 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 211 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul V pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 216 <clears throat> pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Envi 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 217 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 218 retras, 219 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. 219 pentru, verificăm. Line is vote is open. One more to vote. Vote is closed. 16. S-a închis votul, 16 pentru, 21 împotrivă, se respinge. 220 pentru împotriva abțineri se adoptă. 221 pentru împotrivă abțineri se respinge. 222 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 224 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul W pentru împotrivă abțineri se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 229 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Envi 28 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul X pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 232 pentru, împotrivă, împotrivă, abțineri, se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Envi 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 234 pentru, împotrivă, abțineri. Verific 234, s-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul 16 pentru, 21 împotrivă, se respinge. 235 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 236 pentru, împotrivă, trebuie să verificăm. 236 s-a deschis votul la 236. S-a închis votul. 22 pentru, 15 împotrivă, se adoptă. 238 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 239 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 240 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 241 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 242 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Envi 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 243 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul A. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 21 pentru. Împotrivă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotrivă, verificăm 31, s-a deschis votul la 31. S-a închis votul. 22 pentru, 16 împotrivă, se adoptă. 32 este compatibil pentru, împotrivă, nu văd prea bine cine cum a votat, deschidem votul. Vote is... S-a închis votul, cred că se adoptă, dar nu știu sigur. Se respinge, 16 pentru, 21 împotrivă. 33 este compatibil pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 34 e caduc, 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 37 fem pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 38 fem pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum votăm votul final. S-a deschis votul. Several people, two people haven't voted. Două persoane nu au votat. One person still to vote. Okay, we're close the vote. Gata, am închis votul. 36 pentru, 2 împotrivă, se adoptă. Felicitări doamnei Karima Deli pentru munca depusă. I haven't got that. Yes. Oh, yes, I have. Right, the next vote is um, Gold on the statute for European Cooperative Society. Ne trecem la următorul punct. Este vorba de statutul societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor și votăm. 25. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se, se respinge. 26. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 27. cine e pentru? împotrivă, abțineri, se respinge, 28, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 29, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 30, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 31, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 32, 2, mă iertați, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge compromisul A, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A, ba nu, se corectează președinta, se adoptă. 33 uh, cade, ajungem la compromisul B, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul de cine e pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă. Compromisul E. cine e pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă. Jurii 2. cine e pentru? Împotrivă abțineri. Se adoptă. Jurii 3. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 44. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul F. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 46. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri eh, se respinge. 47 se respinge. Cade 48, 49. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 50 cade. Ajungem la compromisul G. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Jurii 5. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Deci, încă o dată vă rog, jurii 5, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă compromisul L, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FAM 4 cade, ajungem la FAM 9. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul H. Cine-i pentru? Împotrivă. Mă scuzați, spune președinta, dacă lumea se mișcă, atunci e greu să-mi dau seama cum se votează. Deci, vă rog, vă rog să vă așezați ca să putem vedea cum se votează. Vă rog să vă așezați deci nu văd cine dorește să voteze. Mulțumesc. Deci, suntem la compromisul H încă o dată. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem la 62. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 63. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 64. Cine e pentru, împotrivă, abțineri abțineri, verificăm încă o dată. Suntem la 64, pentru că n-am văzut bine, spune președinta. Deci, s-a deschis votul la 64. S-a închis votul. 23 pentru, 19 împotrivă, se adoptă. 65 este compatibil. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 cade. 67. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 68. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 69. Avem aici un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 77 și 1 sunt identice. cine e pentru? Împotrivă abțineri, mm, cred că se respinge, dar verificăm 70 și 71, s-a deschis votul. Da, se, se respinge. Așa cred și verific. vedem acum rezultatul. 2 pentru 40 împotrivă. Da, cred că unii au ridicat mâna aiurea. Compromisul I. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 74. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul J. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Ajungem la 80. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri îmi cer scuze, spune președinta, iarăși uh, nu pot să văd uh, cum se votează pentru că lumea se mișcă prea mult. Bun, deci la 80 suntem. Cine e pentru? Împotriva. Verificăm, verificăm și s-a deschis votul la 80. Și s-a închis votul. V-aș ruga foarte mult uh, să nu vă deplasați uh, în interiorul sălii în timp ce se votează, pentru că nu putem vedea cum se votează. Bun, deci 41 pentru 2 împotrivă se adoptă. Compromisul ca Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 83. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 84. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă 85, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 86, cine pentru, împotrivă, a, se adoptă FAM 1, cine pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă FAM 2, cine pentru, Deci, uh, FAM 2, încă o dată. Tu... Deci la FAM 2, cine e pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 1, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 2. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3. Pentru. Împotrivă abține, Se respinge. A, mă scuzați, spune președinta, se adoptă. 4. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 6. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8. cine e pentru? Împotrivă abținere, se respinge, nouă, cine-i pentru, împotrivă, abținere, se adoptă, zece cine-i pentru, împotrivă, abținere, se respinge, 11, cine-i pentru, împotrivă, abținere, se adoptă, 12, cade, și mergem la 16. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. La 17 s-a deschis votul. Și s-a închis votul. La socialiști avem unul în plus, nu? Vă rog să vă decideți. Deci, votăm din nou amendamentul 17, vă rog. Bun, s-a închis votul. 18 pentru 23 împotrivă se respinge. 18. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 19. Cine e pentru? Împotrivă abțineri se respinge. 20. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 21. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 22. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 23. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 23. 24. Cine e pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Și acum votul final. S-a deschis votul. Și s-a închis votul. 41 pentru, 2 împotrivă. Felicităm raportorul. Recoferati. This was postponed. Now we have the Cofferati vote on a proposal for a directive of the European Parliament and the Council on conditions of entry. Votăm acum propunerea Parlamentului și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere ale resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere. Yeah. So it's an exception yeah. to our rule that yeah. deletions come first. Okay. Right. Um, 86 has been withdrawn. Compromise J. 86 este retras. Compromisul J. 14 și 87 vin după compromis pentru că sunt de suprimare. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 88 e caduc, compromisul K pentru Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri. Mă scuzați, compromisul L pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 93 94 sunt neadmisibile, 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 101 de suprimare pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 105 este neadmisibil. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 106 neadmisibil. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 109 până la 113 sunt neadmisibile. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 153 withdrawn. 153 retras. 162. 162. Un amendament oral care dorește să înlocuiască articolul 3 cu articolul 16. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. S-a cerut verificarea, s-a deschis votul la 162. Vote is closed. 23 in favor, 19 against. That... 23 pentru, 19 împotrivă. Se adoptă. Compromisul T pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Articolul 17 al raportorului cu amendament oral pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 pentru, verificăm la 34. S-a deschis votul. S-a închis votul 25 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri, la fel se adoptă. 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. De la 37 până la 42 le putem vota în bloc. Foarte bine, le votăm în bloc. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B pentru, împotrivă, Abțineri se adoptă. 44 pentru, împotrivă. Abțineri. Nu a fost clar. La 44 deschidem votul. S-a deschis votul la 44, s-a închis votul, 25 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul B pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. cincizeci retras, 52 neadmisibil, amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 53 compatibil pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54 caduc, 55 caduc, 56 la fel. Compromisul C pentru, împotriva abțineri. Am verificat compromisul C. S-a închis votul. Se adoptă. S-a închis votul. Da, 41 pentru 2 împotrivă. Într-adevăr. 60-61 neadmisibile, compromisul E pentru, cred că toată lumea s-a plictisit de vot. Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă, Abțineri se respinge. 7 pentru. Verificăm 6. Uh, six. The vote is open. S-a deschis votul, s-a închis votul. Aveți dreptate, 24 pentru, 19 împotrivă. 7 pentru, împotriva abțineri, se adoptă 8 e retras, 71 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 74 este de suprimare, pentru, împotrivă, voi, haideți încă o dată, pentru, la 74, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul G, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 84 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 84, s-a deschis votul. S-a închis votul. 22 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. 85 pentru, împotrivă. Voiam să verificăm la 85. S-a închis votul. 21 pentru, 22 împotrivă se respinge. A fost pe dos, deci bine am făcut că am verificat. Votăm acum um, raportul final, s-a deschis votul. S-a închis votul. 39 pentru, 3 împotrivă, o abținere. Felicitări domnului Coferati. Astfel se încheie sesiunea de voturi și trecem acum la raportul lui Elisabeth Morin-Chartier privind cerințe minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici, câmpuri electromagnetice. Mai întâi facem o pauză de câteva minute ca să se elibereze sala. Să lăsăm pe doamna Moran Chartier să vorbească în liniște, deci vă rog frumos, dacă nu rămâneți, să ieșiți din sală cât mai repede, ca să putem continua cu acest raport important. Vă mulțumesc! The... Haideți să începem pe tema directivei câmpurilor electromagnetice. Vă rog să luați loc. Thank you. Uh, the electromagnetic field. Directiva câmpurilor electromagnetice. Vă rog să luați loc ca să-i dau cuvântul doamnei Moran Chartier. Aveți cuvântul. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, dragi colegi. Iată-ne astăzi pe cale să lucrăm. Nu putem să o auzim pe doamna Moran Șartie, spune doamna președintă. Dacă aveți conversații private, vă rog să ieșiți din sală. Doamna Șartie, din nou. Ne aflăm deci astăzi uh, în discuție pentru un subiect extrem de important și pentru o situație delicată. Subiectul important se referă la sănătatea lucrătorilor care sunt supuși unor câmpuri electromagnetice. Repet, este vorba despre perimetrul de lucru pe care l-am abordat în această dimineață. Este vorba de sănătatea lucrătorilor, cu excepția tuturor celor care ar putea, s-ar putea afla uh, în această directivă și care nu se referi stricto sensu la sănătatea lucrătorilor în general. Deci orice observație uh, care nu se referă la sănătatea lucrătorilor supuși câmpurilor electromagnetice trebuie excluse din această directivă și domeniul ei de aplicare. Spuneam că ne aflăm într-o situație delicată, doamnă președintă. Știți, cunoașteți foarte bine acest dosar, întrucât a existat deja o directivă în 2004, directiva privind sănătatea muncitorilor expuși câmpurilor electromagnetice, care s-a dovedit inaplicabilă dacă nu se dorea excluderea ZRM absolut uh, indispensabile pentru sănătatea lucrătorilor, uh, excluderea acestor uh, remeneuri. Dată fiind aplicarea mm, amânată a acestei directive până în 30 aprilie 2012, ne aflăm la sfârșitul perioadei de prelungire a directivei din 2004. Și, dacă îmi permiteți să rezum situația, aș putea spune că avem o obligație de a prezenta un text reușit înainte de data de 30 aprilie 2012, dacă nu cumva vrem să ajungem în aceeași situație de dinainte și apoi să păstrăm utilizarea medicală a acestor uh, câmpuri electromagnetice. Situația este următoarea în prezent. Comisia Europeană a avut lucrări de consultare cu toți partenerii Aș putea chiar spune că această activitate a luat ceva timp și tocmai de proiectul de directivă pe care îl așteptam deja de mai multe luni pentru activitatea din cadrul comisiei noastre nu a ajuns decât cu puțină întârziere. De asemenea, sunt conștientă de faptul că lucrările în cadrul Consiliului, care au loc uh, datorită președinției poloneze, conform informațiilor pe care le avem, deci lucrăm uh, într-un mod concertat cu Consiliul, știm că există unele dificultăți, pentru că în cadrul Consiliului, poate știți, există o minoritate în prezent, o minoritate de state membre uh, care au obiecții pentru derogarea privind RMN, respectiv imagistica prin rezonanță magnetică. Aceste state sunt Germania, Polonia, Austria, Portugalia, Italia, Lituania și Republica Cehă. Astăzi însă trebuie să găsim un text, o directivă echilibrată care să țină cont de sănătatea lucrătorilor expuși câmpurilor electromagnetice, lucru la care ținem cu toți, dar și de necesitatea de a folosi aceste remeneuri pentru a asigura sănătatea unor pacienți. Aș vrea să ne fie foarte clare responsabilitățile pe care le avem. Mâine, de exemplu, pacientul am putea fi noi înșine, ar putea fi cineva din familia noastră, un copil, o rudă, un partener. Și nu trebuie să ne imaginăm că ar putea exista alte tehnici în afară de remene pentru a înlocui anumite examene medicale. Remeneul astăzi este absolut necesar pentru a putea monitoriza anumite boli pentru domeniul neuroștiințelor, de exemplu, sau în cazul accidentelor vasculare cere cere cerebrale pentru a urmări evoluția cancerului sau a unor boli, cum ar fi Alzheimer sau alte boli degenerative legate de îmbătrânirea populației. Vreau să spun că prin această directivă noi suntem nu doar în miezul problematicii sănătății lucrătorilor care ne preocupă, dar și în miezul chestiunilor legate de sănătate publică și de monitorizare a stării de sănătate a populației. Iată de ce activitatea comisiei noastre ține cont de această necesară adaptare a directivei din 2004 pentru ca în final să putem uh, beneficia, să putem uh, face ceva bun atât pentru sănătatea lucrătorilor cât și pentru serviciile remene. Există o a doua derogare, o derogare prevăzută în acest proiect de text, în acest proiect de directivă. Uh, care se referă la protecție în cazuri excepționale și foarte bine repertoriate. Această directivă, această nouă directivă, acest proiect de nou text ne-a permis să avem o activitate extrem de concertată până în prezent cu uh, raportorii de la Comisia Ocupare, pentru că am organizat câteva reuniuni, plecând de la ideea că un maxim de informații va putea fi împărtășit și vom avea parte de informații atât din partea Comisiei cât și din partea Consiliului sau a experților um, astfel încât raportorii să-și poată realiza activitatea politică așa cum doreau grupurile politice, dar pornind de la aceeași bază de informații. Mulțumesc raportorilor din umbră care au uh, participat la elaborarea acestui text pentru spiritul de deschidere de care au făcut deja dovadă, dar și pentru angajamentul de care au dat dovadă. Consultările au fost deja angajate. Trebuie să spun că împreună cu colegul și prietenul meu, Alejandro Sercas, am avut deja un anumit calendar de lucru cu, de întâlniri cu sindicatele europene pe acest subiect. Am avut uh, deja contacte și cu personalul care lucrează în uh, domeniul sănătății, respectiv în sectoarele unde se lucrează cu remene. Am avut contacte cu bolnavi, cu medici, cu constructori. Deci e vorba de o consultare foarte largă care ne permite ca de această dată să avem o directivă operațională și demnă de acest nume, o, o directivă care să fie pentru o nouă imagine a Europei, pentru că nu sunt mândră de acea directivă din 2004 care nu putea fi aplicabilă pentru că nu se ținea cont de uh, mulți, uh, de sănătatea multora dintre lucrători. Ca membra Comisiei Ocupare, urmăresc uh, și lucrările Comisiei Mediu, Envi, pentru această directivă. Comisia Envi lucrează în același spirit ca și noi și uh, s-a transmis un apel al unui coleg al nostru deputat din această comisie pentru ca noi să putem influența colegii din țările care până acum și-au pus întrebări în legătură cu excluderea unor anumite sectoare să-și schimbe părerea. Cred că este responsabilitatea noastră a tuturor uh, să reușim să facem să progreseze această directivă. Dați-mi voie să vă mai spun un lucru. Astăzi, dacă nu știm, nu știam încă cum să facem să progreseze directiva din 2004 pentru RMM, să nu vă imaginați că scanerele ar putea înlocui aceste RMN-uri, pentru că, pe de o parte, sunt mult mai iradiante și atunci ar trebui să ne punem și mai multe întrebări în legătură cu impactul asupra sănătății lucrătorilor, dar și al pacienților, iar pe de altă parte, RMN-ul nu poate fi înlocuit. Este un examen care nu poate fi înlocuit pentru anumite boli pe care le-am evocat adineori, afecțiuni neurologice, Alzheimer și așa mai departe. Iată de ce aș vrea să vă spun încă o dată că activitatea noastră s-a desfășurat în acest spirit și contez pe toți raportorii pentru ca această dublă intrare să poate fi posibilă, să fie în folosul lucrătorilor și al sănătății celor care lucrează în acest domeniu. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și sunt deschisă oricăror intervenții din partea colegilor mei pe acest subiect. Mulțumesc, doamna Rapti, apoi doamna Lin. Doamnă președintă, Doamnă Chartier, ați spus foarte bine că mm, am putea să zicem sunt de acord și cu asta basta. Dar vreau să vă mulțumesc, doamna Șartie, pentru că textul dumneavoastră este o bază excelentă de uh, lucru și salut transparența cu care ați oferit toate datele, toate informațiile uh, pe baza cărora ați lucrat. Le-ați transmis raportorilor din celelalte grupuri, eh, ceea ce ne ușurează cu mult munca. Iată de ce îmi exprim optimismul și speranța că această încercare va fi până la urmă încununată de succes. Știm cu toții că singurul criteriu de reușită este să ajungem la o directivă care să poată fi aplicabilă. Bineînțeles, mai rămân unele întrebări și raportoarea noastră a vorbit despre ele, suntem de acord cu uh, dânsa. Într-adevăr, există uh, necesitatea de a prevedea o discuție în legătură cu aceste întrebări care subzistă pentru a ameliora cât mai mult textul astfel încât să reușim să ajungem la un rezultat, o directivă ale cărei uh, prevederi să poată fi aplicabile la nivel european. Știm foarte bine că tehnica remen este de neocolit în anumite uh, domenii și uh, Elizabeth a făcut un tur complet al situației. Directiva se referă la expunerea directă și imediată a persoanelor care lucrează în acest domeniu. Există o diferențiere care trebuie făcută în legătură cu termenul lung sau scurt de expunere și știm că până în prezent nu există elemente științifice care să stabilească în mod clar care sunt consecințele pe termen lung pentru personalul care, desfășurându-și activitatea, este expus acestor raze, dar pe de altă parte, medicina face în continuare progrese, tehnologiile folosite pentru anumite echipamente folosite în domeniul RMN evoluează la rândul său și, prin urmare, cred că datoria noastră este să urmărim în permanență uh, evoluția realizărilor pentru a ajusta textul nostru dacă va fi nevoie. Aș vrea să revin de asemenea la distinția care trebuie făcută între repercusiunile asupra sănătății și asupra siguranței, pe de altă parte. Această mm, distinție mă face să nu fiu foarte ă, sigură de ceea ce aș vrea să spun, de fapt, pentru că cred că trebuie să prevedem un număr de măsuri de prevenție. Pe de altă parte, avem nevoie de informații mai multe, de elemente referitoare la riscurile directe pentru ca să ne putem asigura că riscurile imediate nu se vor transforma în consecințe pe termen lung, în urma unor expuneri repetate. Spun aceste lucruri pentru că mm, cred că nu trebuie să pierdem din vedere lucrătorii și normele de protecție necesare. Există câteva excepții care sunt prevăzute și înțeleg foarte bine argumentele pentru, dar și argumentele contra. Eu consider că trebuie să oferim statelor membre posibilitatea de a pune în aplicare, de a stabili câteva excepții care să fie restricționate, limitate. Însă, aceasta se va face ținând cont de nevoia unei justificări științifice extrem de puternice pentru excepțiile respective. N-aș vrea ca abordarea noastră să nu se bazeze pe niște dovezi clare legate de numărul de ore de muncă, de exemplu. Pentru că, pe de o parte, lucrătorii trebuie protejați, dar pe de altă parte, nu trebuie să se poată ascunde în spatele unor argumente care nu ar avea bază științifică. în ceea ce privește îndoielile legate de valorile limită de expunere, eu cred că suntem uh, obligați să avem încredere în ceea ce spune Comisia Internațională de Protecție împotriva razelor ionizante. Suntem obligați, constrânși să fim de acord cu părerile acestui organism științific internațional. De altfel, cred că și concluziile acestei comisii se bazează pe sprijinul experților din domeniul științific. telefoanele mobile, de exemplu, nu sunt acoperite de această directivă și și ele emit anumite radiații. Aceasta se întâmplă, spun asta pentru ca să nu ni se reproșeze la un moment dat că nu ne interesează acest aspect. Chiar dacă telefoanele mobile nu sunt acoperite de directivă, cred că într-un alt text ar trebui să ne gândim și la aceasta. În concluzie, uh, Aș spune că trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a răspunde spiritului extrem de constructiv al raportoarei. Suntem deschiși la absolut orice discuție sau cooperare pentru că obiectivul nostru comun este să ajungem la un rezultat echilibrat. Un rezultat echilibrat pentru o întreagă serie de boli, uh, în care remeneul este absolut de neînlocuit și este un lucru stabilit din punct de vedere științific, un lucru clar. Chiar și aceia dintre noi care nu avem pregătire științifică uh, pot avea în anturaj uh, medici care să le confirme că așa stau lucrurile. Nu trebuie să pierdem din vedere acest lucru. Uh, pe de altă parte, nu trebuie să uităm nici faptul că toți cei care lucrează într-un mediu în care există câmpuri electromagnetice, fie că acestea se află în interiorul sau în exteriorul spitalului, tot acest personal, deci, trebuie să aibă posibilitatea de a beneficia de cea mai completă protecție posibilă și de protecția cea mai solidă, bazată pe date științifice. Spun acestea pentru că, dacă vrem ca directiva să poată fi aplicată la termen, ceea ce contează este să ajungem la acest echilibru bun între cele două aspecte. Și dacă facem aceasta, vom fi uh, utili atât pentru personalul care lucrează în mediul unde există câmpuri electromagnetice, uh, cât și pentru cei care beneficiază de remeneuri pentru sănătatea lor. Vă mulțumesc și sunt optimist în legătură cu rezultatul activității noastre. Doamna Lincea, apoi doamna Deli. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc uh, raportoare pentru acest raport uh, excelent și vreau să mulțumesc și comisiei. Având în vedere că eram aici în 2004, când directiva inițială a trecut prin acest comitet, mă bucur foarte tare să constat că, atât din partea socialiștilor, cât și a Partidului Popular European, oamenii și-au uh, schimbat gândirea și nu doresc să propună un uh, lucru care s-a făcut data trecută uh, și care ar fi făcut ca scanerele de ultimă generație să nu poată fi folosite. Ei, majoritatea dintre dumneavoastră știți foarte bine care este istoria acestei propuneri și știți foarte bine că nu a fost cazul. Asta s-a s-a insistat, s-a, în ciuda comunității medicale, atunci în 2004 și, din fericire, Comunitatea medicală a exercitat și ea presiunea asupra Comisiei pentru a se asigura că obținem acest moratoriu, pe care dacă nu l-am fi obținut, uh, atunci raportoarea are perfectă dreptate. Unii dintre acești oameni care au beneficiat de, de ea, ca să spun așa, ar fi acum morți. Deci, trebuie să ținem seama că vorbim despre scanere RMN de cea mai bună, de la cea mai înaltă tehnologie și care ajută într-adevăr pacienții. Acesta fiind însă spusă, felul în care sunt ele proiectate uh, sunt uh, incluse în directive care se ocupă de dispozitivele medicale. Deci procedurile pentru aceste scanere, uh, scanere cât și care sunt folosite în spitalele din toată Uniunea Europeană și uh, formarea profesională a operatorilor ca să se asigure că lucrătorii sunt protejați sunt foarte importante. Pentru că nu vrem să riscăm sănătatea acestor uh, oameni. Foarte mulți au lucrat în sectorul uh, sanitar și nu știu, știu persoane care au lucrat Uh, în acest sector, poate au spus și altora, că ar dori să limiteze folosirea acestor uh, scanere. Deci acești operatori au spus întotdeauna că sănătatea și uh, siguranța este importantă și dar formarea profesională pe care o au în acest domeniu este de cea mai bună calitate și se simt protejați. Deci, de data asta e foarte important să o nimerim bine, pentru că chiar e vorba de uh, viață sau de moarte. De aceea doresc să mulțumesc doamnei Moran Chartier cât și uh, comisiei. Uh, știu că în aprilie 2012 este termenul. Comisia a făcut uh, o activitate foarte serioasă și acum vine, avem uh, probele pentru a demonstra că aceste uh, scanere trebuie ținute în afara mm, limitelor valorice. Deci, uh, în afara acestor limite valorice. Formarea profesională este, există în continuare, procedurile de protecție a operatorilor sunt acolo pentru a uh, le proteja sănătatea. Deci așa cum ziceam, de data asta trebuie să o nimerim. Nu e vorba doar de remeneuri, avem de-a face și cu o serie de multe alte chestiuni și aveți perfectă dreptate când ați vorbit pe, de efectele pe termen scurt, pentru că pe cele pe termen lung încă nu, nu le cunoaștem. Poate o să le cunoaștem cândva în viitor. Da, lucrăm la această directivă, cu, la, termenele, la efectele pe termen lung, știm uh, și primim rezultate din partea cercetătorilor, oamenilor de știință și, uh, de exemplu, am cerut un moratoriu uh, referitor la prezența și expunerea copiilor în zone în care sunt aparate care generează câmpuri electromagnetice. Deci nu putem să introducem în această directivă nimic care nu se bazează pe date științifice foarte clare și cred că raportoarea are perfectă dreptate când spune acest lucru și anume că deocamdată nu putem vorbi decât despre efectele pe termen scurt. Apoi, în legătură cu amendamentele, eh, deci nu o să fie multe amendamente din partea mea pentru că cred că documentul comisiei este de foarte bună calitate și deja abordează o serie întreagă de lucruri și la care raportoarea a adăugat elemente esențiale. La amendamentul 5 Însă, prima parte, acolo unde se spune pentru a asigura protecția adecvată a personalului care lucrează în vecinătatea, aș dori să definim mai bine ce înseamnă această vecinătate, deoarece poate fi interpretat acest concept. Și în continuare zice, deci în uh, vecinătatea uh, echipamentelor RMN atunci când sunt uh, în stare de funcționare. E, acest scanner, vreau să spun că este în stare de funcționare chiar dacă nu scanează în momentul ăsta. Deci treaba cred că trebuie lămurită și am putea să, să formulăm în genul atunci când câmpul electromagnetic este pornit, ca să Eh, clarificăm, să, să precizăm eh, mai bine despre ce este vorba. Pentru că, așa cum ziceam, scannerul cu pricina este în stare de funcționare chiar dacă nu scanează pacientul în acel moment. Apoi, mai departe se spune că lucrătorii eh, care sunt în vecinătatea echipamentelor, că sunt în stare de funcționare și se fac, se desfășoară proceduri medicale. Acum, știți că există și uh, operațiuni de cercetare, de întreținere, de curățare. De aceea, aici uh, aș avea un amendament și sper că raportoarea mă va susține în amendamentul mm, meu 2, 3, 4 pentru că e foarte important să lămurim acest lucru. Un alt domeniu la articolul 4, aliniatul 5, punctul 6, este vorba de uh, persoanele care au uh, regulatorul acela de ritm cardiac. Lucrătorul nu, din motive de securitate uh, și din motive de respectare a intimității, nu poate să întrebe dacă persoanele sunt uh, însărcinate sau dacă uh, au regulatoarele uh, de ritm cardiac, pentru că este o încălcare a um, caracterului privat. Așadar, el trebuie să, aceste persoane trebuie să declare că au astfel de dispozitive, de astfel de regulatoare de ritm cardiac sau că sunt însărcinate. Așadar, propun să analizăm din nou acest lucru și să reformulăm. La articolul 5, aliniatul 5, uh, amendamentul 9. La amendamentul 11, uh, e vorba de articolul 6, aliniatul 1, litera BA, e vorba de posibilele efecte indirecte ale expunerii. Nu zic că, e, că, nu, e bine, că nu e bine, dar doar că nu înțeleg foarte bine, pentru că uh, eu înțeleg aici, la articolul 6, că este vorba despre formarea profesională de pregătire și e vorba de efectele uh, expunerii. Deci trebuie să lămurim puțin la ce efecte indirecte ale expunerii vă referiți aici. La articolul 8, vorbim amendamentul 12, sunt de acord cu dumneavoastră că acest control se realizează în cadrul programului de lucru. Dar și în textul Uh, comisie, și eu am detectat în textul comisiei această problemă și cred că amendamentul este corect. Cred însă că ar trebui să încercăm să reformulăm textul inițial și o să încerc să găsesc, uh, cu permisiunea dumneavoastră, o formulare mai uh, bună. Deci, astea sunt uh, ideile mele pe detalii foarte concrete, dar în general vreau încă o dată să o felicit pe raportoare, pe doamna Elizabeth Moreșachie, pentru uh, efortul pe care l-a făcut și știu că vrea să se asigure că, într-adevăr, aceste, personalul care lucrează cu aceste scanere sunt, uh, este protejat. Lucrăm și ne străduim cu toții pentru a ne asigura că, într-adevăr, se întâmplă așa. Mulțumesc! Doamna Delia, apoi dau cuvântul comisiei dacă nu există alte cereri de luare de cuvânt. Doamna Deli, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc, doamna Moran Șartie, pentru uh, activitatea dumneavoastră, pentru raport, vă felicit. Însă am câteva observații. Mai întâi, Tocmai am adoptat un raport al meu care se numea Securitatea la locul de muncă. Eu cred că securitatea muncitorilor trebuie să fie prioritatea noastră și în acest raport. Propunerea Comisiei Europene este insuficientă din punctul meu de vedere. Excluderile se transformă în reguli, valorile limite de expunere sunt definite fără o justificare științifică clară și recunoaștem uh, că nici Consiliul nu a făcut uh, chiar ceea ce trebuia. Ar trebui să revenim la valorile propuse de organismul independent și de Consiliu și pentru frecvența joasă. Cred că directiva ar trebui să se aplice și sectorului ingineriei medicale. Avem uh, doar valorile medicale stabilite de ICMIRP. Trebuie să protejăm uh, lucrătorii fără ca pacienții să uh, nu poată utiliza remeneul. Credem că propunerea doamnei raportor în amendamentul 5 de a lăsat doar angajaților să definească măsurile tehnice și de organizare pentru protecția lucrătorilor legată de riscurile remene sunt absolut insuficiente. Trebuie stabilite norme, reguli clare, atât pentru a asigura o egală protecție a tuturor lucrătorilor, dar și pentru constructori pentru ca și acestora să li se garanteze o siguranță juridică cu privire la normele aplicabile. Eu cred și exprim părerea grupului meu că trebuie făcut o evaluare a efectelor atât pe termen mediu cât și lung pentru ca a, aceste lucruri să poată fi luate în considerare. Mulțumesc. Mulțumesc, spune doamna președinte. Există printre noi și un reprezentant al președinției Consiliului, dar voi da cuvântul întâi Comisiei și apoi acestui reprezentant. Mulțumesc, doamnă președinte. Comisia este satisfăcută să constate că majoritatea oratorilor sunt de acord cu opțiunile Comisiei în legătură cu această propunere și mai ales în legătură cu remeneul. După cum ați auzit uh, deja, este rodul unor consultări foarte frecvente cu uh, toți cei care erau implicați în această activitate pentru a asigura un echilibru între protecția lucrătorilor, și posibilitatea de a dezvolta, de a face să funcționeze astfel de apare, aparate. Suntem cu toții de acord că folosirea remeneului este absolut esențială. De asemenea, am observat că suntem pe aceeași frecvență cu mulți dintre cei care au intervenit pentru a vorbi despre insuficiența elementelor științifice care să justifice uh, o monitorizare a efectelor pe termen lung, dar nu pentru asta Comisia va trebui să înceteze să examineze evoluțiile din acest domeniu. Și ca să răspund la niște afirmații făcute de doamna Rapte, ar trebui să vă spun că antenele de telefonie mobilă atunci când este vorba despre lucrătorii care efectuează mentenanța acestor antene. Ei bine, acești lucrători sunt acoperiți de domeniul de aplicare al directivei, care acoperă pe toți lucrătorii, chiar dacă pentru anumite categorii există anumite nuanțe în ceea ce privește mijloacele puse în aplicare. De asemenea, doamna Dali a spus că ar prefera opțiunea Consiliului pentru valorile stabilite. Trebuie să insist asupra faptului că anexele 2 și 3 din propunerea Comisiei se bazează exclusiv pe aceste valori. Am luat aceste valori în considerare pentru că ele au fost publicate pentru frecvența joasă în noiembrie 2010, deci foarte târziu și tocmai de aceea ne-a fost greu să ne prezentăm poziția puțin mai uh, repede. Aceste valori le-am prezentat uh, astfel încât să putem asigura atât protecția lucrătorilor, cât și să asigurăm funcționarea majorității activităților uh, într-un mod coerent și efectiv. Insist deci asupra faptului că Comisia a folosit aceste valori. Ele sunt prezentate oarecum diferit, e adevărat, dar doamna Lin a spus de asemenea că în amendamentul 5 ar trebui poate să introducem niște nuanțe, pentru că într-adevăr există o, anumite funcționări ale aparatelor care ne interesează, stand-by-ul, de exemplu, sau funcționarea efectivă, care pot să conducă la apariția de câmpuri electromagnetice statice. Există de asemenea teste de mentenanță în timpul cărora trebuie să funcționeze aceste uh, aparate. Trebuie să ținem cont de toate toate aceste elemente pentru că știm că un aparat remene nu este ca un alt uh, aparat pe care îl pornim sau îl oprim. Uh, uneori pornirea aparatelor remene uh, durează puțin, dar ca să-l oprim total poate să ne ia mai multe zile. Cam acestea ar fi lucrurile pe care aș fi vrut să vi le spun din partea Comisiei. Țin să mulțumesc Parlamentului că a acceptat această propunere o propunere care, repet, nu a fost uh, făcută oricum. Am înțeles, cu, am încercat cu adevărat să avem legătură cu toți cei care uh, doreau să obțină un rezultat probant. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Înainte de toate, aș dori să-i mulțumesc doamnei Morin Chartier pentru toate discuțiile pe care le-am avut și pentru cooperare. Mulțumesc foarte mult! Președinția poloneză a desfășurat lucrări intense asupra acestui proiect al Comisiei. Am uh, lucrat în cadrul grupurilor de experți timp de cinci luni și astfel am reușit să facem progrese importante pe care le vom prezenta Consiliului în luna decembrie. În ceea ce privește textul principal al directivei, acesta a fost finalizat și uh, mai rămân doar două elemente care vor, fi, vor face obiectul unor negocieri și al unor dezbateri. Este vorba de anexa 2, care se referă la valorile limită și este vorba și de formulele privind diferitele derogări. Consiliul încă mai lucrează la acestea. De dragul clarității, aș vrea să mă refer la ce spunea doamna Moran. Doamna Moran spunea că Polonia se numără printre statele care blochează chestiunea derogărilor. Președinția poloneză însă a decis să nu adopte o poziție în legătură cu această directivă, tocmai pentru a se putea ajunge la un compromis. Așadar, poziția președinției poloneze este una neutră. Asta nu înseamnă că în negocierile viitoare Polonia nu va avea o poziție proprie. Vă mulțumesc! Doamna raportor. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor raportori de la diferitele grupuri pentru cele spuse și vreau să mulțumesc și reprezentantului Comisiei și de asemenea reprezentantului Consiliului. Am uh, luat notă de toate observațiile făcute și aș dori să insist asupra unui fapt spus de doamna Lin, care arată că materialul uh, referitor la scanerele RMN este deja acoperit de o directivă și că timp de mulți ani toate progresele făcute împreună cu producătorii se îndreaptă către o difuzare mai redusă a câmpurilor electromagnetice, pe de o parte, pentru ca sănătatea pacienților și a lucrătorilor să fie asigurată și, de asemenea, pentru ca aparatele să uh, beneficieze de niște sisteme de protecție și pentru ca cei care operează Uh, scanere și remeneuri să uh, nu fie aproape de aparate, în afară de cazurile foarte rare, de exemplu când este vorba de copii. Al doilea punct la care doream să mă refer este următorul. Mă bucur să constat această convergență și această voință generală de a obține un rezultat pentru că suntem cu toții conștienți de faptul că dacă nu reușim să avem o directivă bună, din obiectivele pe care le împărtășim, 20% din bolnavi ar fi privați de un ansamblu de analize. Mă gândesc la persoanele cu handicap, la copii și ar fi o lacună considerabilă pentru sănătatea compatrioților noștri. Pentru noi pentru, și pentru viitor. Al treilea punct la care doream să mă refer este că există manuale de utilizare foarte bine făcute în care pot fi date exemplu și care pot să slujească drept referință pentru a înlesni protecția lucrătorilor. În cele din urmă, oricare ar fi situația, doamnă Lin, da, într-adevăr, trebuie să nu facem greșeli, dar, doamnă Rapti, trebuie și noi să lucrăm pe niște baze științifice și nu să uh, fim o sursă de uh, tulburări bazate pe niște dificultăți care nu există și care ar putea fi însă uh, proiectate mai mult. Doamnei Karima Deli, aș dori să-i spun în legătură cu aspectele pe care le menționează că, da, așa după cum a spus reprezentantul comisiei, valorile au fost luate în considerare pentru valorile limită. Așadar, Karima uh, cererea dumneavoastră este deja uh, tratată în text. Nu trebuie să uh, apară îndoieli. Pe de altă parte, în ceea ce privește protecția lucrătorilor, fie că e vorba de activitate medicală, fie că e vorba de activitatea de întreținere sau de curățenie a acestor spații specifice, trebuie să fie, bineînțeles, acoperită. În cele din urmă, am încredere că Consiliul va putea să facă progrese în mod cât mai pozitiv și deci pe acest subiect, cum spuneam, nu putem să ne permitem să existe diferențe prea mari între uh, ce facem fiecare și să dăunăm acestei directive atât de așteptate. În orice caz, voiam să vă spun că am luat notă de observațiile făcute um, vă stau la dispoziție ca să putem să continuăm această uh, activitate. Amendamentele trebuie depuse până în 6 decembrie la prânz. Și deci avem o obligație de a da rezultate și cred că trebuie să um, o îndeplinim pentru că luăm cu toții foarte în serios această activitate. Mulțumesc, doamnă președinte! Mulțumesc! După cum ați spus și dumneavoastră, termenul de depunere a amendamentelor pentru acest text este 6 decembrie la prânz. Le vom examina în 24-25 ianuarie și le vom vota în cadrul unei reuniuni extraordinare a Comisiei în 13 februarie, la Strasburg, ceea ce ne va permite să avem un calendar rezonabil față de Consiliu. Acest punct s-a încheiat aici și acum trecem la punctul 16, care este prezentarea de către Comisie a revizuirii regulamentului pentru Fondul European de Ajustare la Globalizare. Îi urez bun venit domnului Lebrun în numele comisiei. A mai fost făcut o prezentare la grupul de lucru de la FEM în 18 octombrie și în 8 noiembrie. Însă, acest text este foarte important pentru întreaga noastră comisie și deci cred că este necesar, indispensabil și util să facem această prezentare, exact cum am avut și ieri prezentarea privind revizuirea Fondului Social European. Domnule Lebrun, aveți cuvântul ca să ne prezentați această propunere a Comisiei. Madame la, la Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt însoțit de doi colegi de la Direcția Generală Agri, care ne vor ajuta dacă se vor pune întrebări în legătură cu extinderea domeniului de aplicare al FEG la agricultori. Doar câteva cuvinte ca să amintim situația actuală. Astfel vom putea să vedem mai ușor uh, unde se află modificările în cadrul propunerii de nou regulament. Vă amintesc că Fondul European de Ajustare la Globalizare intervine în cazul unor concedieri provocate în același timp de probleme legate de globalizare și de probleme legate de criza economică și financiară pentru o perioadă limitată, adică până la sfârșitul anului în curs. Propune, uh, comisia propune să se extindă această derogare și vă voi spune acest lucru în concluzii, doamnă președinte. Nu intervenim decât în cazul uh, concedierilor în număr mare, adică care vizează minim 500 de lucrători într-o perioadă de referință de 4 până la, la, până la 9 luni, deci concentrate în timp oferim lucrătorilor o cofinanțare prin intermediul fondului a măsurilor de politică activă de pe piața de muncă, formări, consiliere, dezvoltare, dezvoltarea de antreprenoriat și așa mai departe și de asemenea le oferim uh, sprijin pe planul veniturilor cât timp sunt propuse aceste măsuri active pentru o perioadă de maxim 24 de luni cu o cofinanțare de 50% care este extinsă la 65% în perioada derogării de criză, cu un buget maxim de 500 de milioane. Au fost primite foarte multe cereri, nu vreau să intru în detalii. Vă amintesc că am intervenit pentru 76.000 de lucrători în Europa, pentru o sumă totală de 350 de milioane de euro, adică o medie anuală de 70 de milioane. În două treimi din cazurile în care am intervenit, este vorba de derogări legate de criză. Partea legată de globalizare afectează 20 de cazuri, deci o medie de 5 cazuri pe an. Am să trec la primele rezultate ale evaluării și voi reveni apoi la cifre mai târziu, la concluzie. Cel mai important este că Comisia consideră că trebuie să facem o nouă propunere pentru perioada 2014-2020, bazate pe niște elemente de plus valoare ale FEG. În primul rând, faptul că acesta răspund, răspunde la uh, situații de concedieri în masă, situații care, la nivel local și regional, pot fi considerate crize sociale. Oferim un tip de asistență mai bună decât uh, cea care poate fi cofinanțată prin Fondul Social European, pentru că permite implementarea de programe personalizate pe perioade lungi. Sunt implicați și partenerii sociali în diferite niveluri. În cadrul procesului de concediere, dar și atunci când se identifică măsurile necesare și în perioada de urmărire a acestor măsuri. Mai sunt implicați și foarte mulți parteneri locali și regionali pentru implementarea acestor măsuri. Este un element de solidaritate. Nu există fonduri naționale în FEG și un element important este că acest fond respectă subsidiaritatea. Noi cofinanțăm măsuri definite și aplicate la nivel național. Comisia propune așadar să fie menținut acest fond, să fie extins și la agricultorii afectați de noi acorduri comerciale. Acest fond rămâne în afara bugetului, deoarece este un instrument de criză. Nu putem, așadar, să programăm dinainte un fond bugetar anual de tip 2, de exemplu, 400 de milioane de euro, pentru că ar putea exista ani în care aceste fonduri nu sunt utilizate sau sunt utilizate mai puțin. Deci este un fond extra bugetar, cu un buget maxim de 3 miliarde pentru perioada actuală. Suma de 3 miliarde și jumătate este valabilă pentru perioada actuală, 3 miliarde pentru următoarea, dar vă amintesc că deocamdată am utilizat doar 350 de milioane în primii 5 ani. Partea dedicată agricultorilor prevede că acest buget de 3 miliarde să poată fi alocat agricultorilor în proporție de 2,5 miliarde din 3 Așadar, această sumă ar putea fi disponibilă pentru agricultori. Se folosește în engleză up to, deci maxim. Din sistemul precedent va rămâne faptul că cererile sunt depuse de statele membre, perioada de referință de deci 4 până la 9 luni este menținută, la fel și pragul de 500 de uh, concedieri și condiția de uh, circunstanțe excepționale și de asemenea rămâne deschisă posibilitatea de a interveni pe piețe mici de muncă sau în situații excepționale, unde, de exemplu, pragul nu este atins. De exemplu, în țări mai mici, însă unde concedierile reprezintă o criză la nivel local sau regional. Rata de cofinanțare de bază rămâne de 50%. Ce se va ameliora este că considerăm că mecanismele de criză, nu doar criza economică și financiară, ci toate, tot felul de posibilități de criză la nivel local și regional, să poată beneficia de un mecanism permanent. Acest fond, deci. Așadar, e vorba de orice criză neașteptată, mai ales la nivel local, care ar putea face obiectul unei intervenții a FEG și deci nu doar uh, o criză provocată de globalizare. Se, se intervină și pentru lucrătorii temporari, pentru independenți, pentru proprietarii de mici întreprinderi. Deci să se extindă la ansamblul lucrătorilor și nu să rămână așa cum este cazul acum la cei cu contracte pe durată nedeterminată măsurile să fie și mai focalizate asupra politicilor active de pe piața de muncă și deci pentru aceste măsuri să se fixeze un minim de 50%. În acest sens, să putem susține salariile, veniturile numai în proporție de 50% și o rata de finanțare să poată fi sporită la 65% pentru statele membre care includ situații regionale mai dificile. Cererile pot acoperi mai mult de două regiuni, tot o îmbunătățire. Acum există cazuri uh, cu caracter sectorial, aș lua de exemplu cazul imprimeriei din uh, țările de jos, unde a fost nevoie de mai multe cereri ca să fie acoperit în întregime statul acesta. Trebuie să existe totuși un minim de 500 de lucrători concediați în minim două regiuni. Statele membre au mai multă flexibilitate în implementarea de măsuri pentru a modifica și a mai adăuga, fiindcă foarte adesea s-a constatat în cursul implementării că apar variații, că este nevoie de noi activități de formare și așa mai departe, sau că informați, informațiile vor fi și ele reduse, informațiile necesare pentru a depune cererea, ca să faciliteze procesul de prelucrare a cererilor. La fel și procesul de analiză a cererii, va fi accelerat. Vom stabili niște uh, termene, un număr maxim de săptămâni și pentru Comisie și pentru statul membru, ca să nu se întâmple cum s-a întâmplat în perioada actuală, să apară o perioadă de multe luni, uneori chiar mai mult de un an, scurse între momentul când este făcută cererea și momentul când și momentul când s-a răspuns. De 50% de travailleurs. Mai avem și acest obiectiv de reintegrare, 50% dintre lucrători, ideea fiind că acest obiectiv, de fapt, va reprezenta o garanție a mijloacelor pe care statele membre trebuie să le pună în lucru pentru a crea un pachet personalizat cât mai adaptat condițiilor în care se află lucrătorul eh, și sau condițiilor de, de la nivel regional. Așadar, și mai important decât până acum, uh, ceea ce este nou este această includere a agricultorilor care sunt afectați de noile acorduri comerciale. Și din această cauză, și asta este singura diferență, de fapt, va exista un mecanism de declanșare diferit. Pentru tot uh, ceea ce privește măsurile, rămânem în același cadru ca și până acum. E foarte clar că uh, Trebuie să vedem și asta a fost întrebarea pe care ne-am pus-o și de ce am, ne-am apucat să intervenim în ceea ce privește agricultorii. E bine, pentru că dorim să includem toate sectoarele și uh, pentru că acorduri uh, comerciale precum cele de, de runda de la Doha, Uh, sau Mercosur sunt, uh, au consecințe asupra tuturor părților și trebuie să existe avantaje comparative sau beneficii comparative. În cazul agriculturii, în cadrul Mercosur, uh, pe baza unor analize ex ante, s-a estimat că agricultura ar putea să piardă 4,8 miliarde de euro în cadrul acordului Mercosur. Industria ar câștiga 8 eh, miliarde mă scuzați, de euro și serviciile aproximativ 17 miliarde de euro. E așadar logica acest instrument de solidaritate care este acest fond de ajustare la globalizare să poată interveni pentru cei care vor pierde cel mai mult în urma acestui acord și să existe, ca să spun așa, un fel de transfer între cei, dintre, de la cei care câștigă spre cei care pot pierde. Or, asta impune un, crearea unui mecanism adecvat. Și aici pornim de la o constatare, și anume că este vorba să păstrăm o populație rurală și deci o activitate care are activități în, acest, în această zonă. Și pentru asta să putem și să putem să intervenim înainte de uh, uh, finalizarea, determinarea definitivă a activității acestor agricultori. Și pentru asta e nevoie să știm dinainte care vor fi efectele negative din această cauză și, pe, și în acest scop uh, Comisia, pe baza acestor analize ex ante, cât și pe baza observării felului în care au evoluat o serie de variabile, precum prețurile produselor, importurile și așa mai departe. Deci Comisia va propune ca pentru o serie întreagă de produse, cele care sunt afectate negativ, pe o perioadă de referință uh, determinată și cu o serie de condiții, deci să propun, va propune statelor membre să pregătească uh, cererile, solicitările pentru agricultorii afectați. Și statul membru, sigur că va trebui însă să dovedească consecințele negative reale asupra agricultorilor cu pricina înainte de a, transmite această cerere. Deci există aici informații statistice care se pot referi la întreaga Europa și există informații privitoare la situația concretă dintr-un stat membru sau într-o regiune. E, eh, ceea ce mai dorim în cadrul acestui fond, eh, mai dorim un raport eh, intermediar și anume după 15 luni. Asta este una dintre recomandările care se fac. E vorba de raportul de etapă. Apoi, obiectivul la care o să revin este acela de a reuși să obținem un procentaj de 50% de reintegrare pe piața muncii în primele 12 luni. Și revin la treaba asta, este o garanție a mijloacelor și nu o uh, garantare a rezultatelor, pentru că e clar că în unele regiuni și în unele sectoare și uh, în care avem un anumit tip de lucrători, vor trebui să se facă eforturi mai serioase decât în alte situații. Prin urmare, statul membru va trebui să-și definească uh, o serie de măsuri, ținând seama foarte clar de uh, potențialele dificultăți ale lucrătorilor în ceea ce privește reintegrarea în câmpul muncii. Și acum o să închei vorbindu-vă despre recomandările care ne-au fost făcute în cadrul uh, raportului evaluării de etapă. E, aici o putea transmite secretariatului uh, Comisiei Permanente a dumneavoastră luni sau marți acel uh, raport succint, cât și recomandările politice ale acestei evaluări de etape. Pentru că raportul uh, complet uh, ne va parveni pe la mijlocul lunii decembrie, dar aș zice că destul de rapid, adică săptămâna viitoare, vom avea raportul succint și recomandările de politică. De ce această accelerare? Ei bine, asta se leagă sigur de dificultățile cu care ne confruntăm la ora actuală în cadrul Consiliului cu privire la derogările de criză. Va avea loc o conferință pe 2 februarie cu majoritatea părților interesate și a instituțiilor în care vom discuta acest raport de evaluare uh, de etapă. Dar există niște lucruri pe care le putem să, spun, să le discutăm deja în legătură cu aceste recomandări, și anume că există o solicitare de a reduce pragul de 1000 de disponibilizări care era pragul inițial în 2007. Asta s-a făcut, pentru că, începând cu 2009, pragul s-a redus la 500. Apoi, Uh, recomandarea a fost ca acest prag să fie mai flexibil și, într-adevăr, în uh, situații excepționale și în cazul în care există uh, mici piețe ale muncii, am reușit să răspundem acestei solicitări. Apoi, ca lucrătorii temporari să fie și ei eligibili și așa se întâmplă în cadrul noii reglementări. Dar am păstrat mecanismul perioadei de referințe între, de 4 până la 9 luni pentru a, limita, a ne limita la situațiile de disponibilizări eh, serioase. În ceea ce privește punerea în aplicare, ni s-a recomandat să îmbunătățim și să prelungim perioada de punere în aplicare, drept care am trecut de la 12 la 24 de luni. Deci asta a fost răspunsul pe care l-am dat. Cât privește supravegherea și monitorizarea, cât și raportarea, Ni s-a cerut să asigurăm o monitorizare mai bună pe toată perioada de punere în aplicare și așa se va întâmpla cu acel raport uh, care trebuie să fie prezentat după 15 ani. 15 luni. S-a mai cerut ca fondul să fie mai vizibil, adică și să permită niște schimburi mai bune ale bunelor practici. Din această cauză propunem o sporire a volumului asistenței tehnice pentru a lucra mai mult cu statele membre în ceea ce privește schimbul de pune practici, ceea ce face, va face evident ca fondul să fie mai vizibil Dacă îmi mai acordați uh, un minut, doamnă președinte, o să vă spun ce se întâmplă la Consiliu cu privire la acele derogări de criză. Pe 10 iunie am înaintat o propunere de prelungire a derogării stației de criză pe parcursul celor doi ani în perioada actuală a acestui fond, deci 2012-2013. Pentru că începând cu 31 decembrie anul ăsta, derogarea de criză uh, se oprește. Și am mai propus să păstrăm rata de finanțare la 65%. Parlamentul European a fost de acord și a dat avizul uh, pozitiv cu această propunere, propunere și asta s-a întâmplat pe 29 septembrie la Consiliu. Am avut patru reuniuni uh, uh pentru ale grupului uh, de afaceri sociale, două ale Coreper și la ora actuală încă nu s-a ajuns la o poziție comună în cadrul Consiliului, uh, pentru că există o minoritate de șase state membre care blochează acest proces. Din această cauză, dacă nu există, nu se ajunge în cadrul uh, Consiliului să se descoperă posibilitate de a găsi împreună cu Parlamentul un compromis, atunci, uh, începând cu 31 decembrie anul acesta, revenim la regulamentul de bază în ceea ce privește motivele de intervenție, adică globalizarea. Uh, și o serie de state membre care sunt pentru propunerea Comisiei și care sunt uh, flexibile și dornice să găsească un compromis, așa cum este și Comisia de altfel. Pentru că renunțarea la această derogare de criză uh, ne face, de fapt, să folosim doar, să zicem, un sfert din posibilitățile pe care ni le oferă acest fond. Ehm, deci este vorba de o dezbatere publică și care se va întâmpla pe 1 decembrie în cadrul Consiliului de Ministri EPSCO. Și o să vedem și coreperul ehm, ce va reuși să propună chiar astăzi. Deci asta este situația, doamnă președinte, în ceea ce privește propunerea Comisiei privind ehm, noul fond. Dificultățile prezente se referă deci la derogarea de criză și la Uh, transmiterea în curând a primelor uh, informații din uh, raportul de evaluare de etapă. Mulțumesc! Mulțumesc și eu. Domnul Croizman nu este acolo, dar vă anunț oficial că doresc și eu să intervin. Doamna Marchin și raportoarea, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Și, în primul rând, vreau să mulțumesc Comisiei pentru prezentarea de azi dimineață. Am uh, discutat uh, acest lucru uh, în grupul de lucru. În legătură cu ultimul dumneavoastră comentariu referitor la derogările de criză, aș vrea să vă spun că nu este neapărat punctul de vedere al grupului, dar eu cred că Consiliul nu reușește să recunoască nevoia de a interveni pe această temă. Și uitându-mă la cifrele pe care ni le-ați arătat, numărul de solicitări cu privire la aceste derogări a crescut de la un an la altul, da, deci din 2009. Deci, dacă doresc să închidă ochii la treaba asta, atunci nu cred că are rost să mai să discutăm, de fapt nu are rost să discutăm astăzi. Încerc să înțeleg care sunt problemele cu care se confruntă. Dacă au probleme cu fondul ca atare, bine, astea le putem aborda atunci când uh, discutăm noul regulament. Dar ca să blocheze derogările de criză în acest moment, e bine, după părerea mea, pur și simplu nu este de acceptat. Uh, iarăși, în legătură cu prezentarea dumneavoastră, am văzut că ați spus că există o consultare, s-a, consultat, au răspuns 25 uh, de state membre, a existat un sprijin uh, majoritar pentru această intervenție. Acum, de ce și-au schimbat părerea, chiar nu știu, sau poate și închipuie că a dispărut criza. Deci, într-adevăr, cred că semnalul pe care l-am uh, transmite uh, ar fi cu totul negativ dacă de la 1 ianuarie anul viitor ar trebui să uh, revenim doar la mm, faptul că ăsta e doar fond de globalizare și nu de ajustare. Bun. Um, nu o să fac foarte multe comentarii, vreau să știu ce gândesc și ceilalți colegi, dar sunt de acord cu faptul că lucrătorii temporari Uh, și uh, ceilalți să intre în uh, domeniul de aplicare. În legătură cu rata de finanțare, de cofinanțare, am notat că ați crescut-o la 65% pentru statele membre din regiunile de convergență. Am fost în Spania într-o excursie și am primit un mesaj foarte puternic, cum că statele membre nu prea reușesc, sau regiunile mai degrabă, nu reușesc să acceseze acest fond de ajustare la globalizare datorită ratei de cofinanțare și fondul social este de preferat, evident și prin urmare și există și suma maximă pe care o pot folosi, de aceea fondul de ajustare la globalizare nu prea e folosit. Cred așadar că 65% este un minimum un minimorum Sigur, avem și regiuni în tranziție care au ieșit din uh, uh, domeniul de convergență, au ajuns la 75%, 68% sau 75% sau 80% și care s-ar afla cu aceeași uh, rată de, de cofinanțare cu altele care se află într-o situație mult mai bună. Deci cred că trebuie să fim mult mai flexibili și cred că ar trebui să discutăm mai mult acest lucru în cadrul comisiei noastre. Cred că schimbarea cea mai importantă aici, deși sunt multe și, și mă bucur să constat că sunt multe și că ați dat dovadă de flexibilitate, eh, dar întregul, și faptul că întregul proces de la început până la sfârșit este mult mai rapid, ceea ce e foarte important. Asta chiar era o chestie importantă. Orice putem face ca să, ca să grăbim se va bucura de, mult eh, de mult sprijin. Cât privește agricultorii, nu sunt de acord cu Comisia Uh, pentru că această situație în care uh, ambele părți câștigă, așa cum ați spus, sau așa s-a tradus, uh, S-a vorbit de 4,8 miliarde pe care le-ar pierde agricultura și industria ar câștiga 6, ar câștiga 8 miliarde. Deci aici am o întrebare privind agricultura și pierderile posibile pentru că nu am văzut servicii despre servicii sau despre industrie. Probabil că există documente, eu știu, comisia ar putea da mai, mai multe informații. Dar ați vorbit despre situația în care ambele părți câștigă, eu știu, referitor la siguranța alimentară, de exemplu. Nu știu dacă este neapărat o situație în care câștigă ambele părți. Și nu știu de ce cifra asta aici de 4,8 miliarde e menționată în regulamentul FEG. Dacă vorbim despre anul trecut, am avut 4,8 uh, și vreau să întreb, de fapt, care este perioada în care s-a făcut această estimare. Deci, despre ce orizont de timp vorbim exact? Nu știu ce gândesc uh, ceilalți uh, colegi, dar vă spun sincer că eu am aici o, o problemă. Deci, acea cifră de 2,4 care se află acolo pentru agricultori, mie mi se pare acum că folosim acest fond ca un fel de dop ca să compensăm oarecum uh, ceea ce facem în politicile noastre comerciale. Și nu cred că intenția a fost inițial asta. Sigur că dacă e să citiți documentația privind fondul, nu o să găsiți deloc uh, ceva care să indice că asta a fost intenția. Și uh, cum ziceam, analizăm acum posibilitatea de a avea jumătate de, de, de milion de 500 de mii de, de oameni care au fost disponibilizați. Și mi-a spus ce s-a folosit până acum. Știm foarte bine că cifrele cresc tot timpul și va fi nevoie de fonduri mai importante. Deci așa că sunt oarecum între Scila și Carida. Eu lucrez uh, și în uh, Comisia pentru Agricultură și propunerea Comisiei mă îngrijorează foarte tare. Asta la agricultură. Aici însă consider că fondul care va fi folosit pentru lucrătorii disponibilizați și în principiu, asta este punctul meu de vedere personal, nu mă deranjează că agricultorii vor putea să acceseze acest uh, uh fond. Oricine își pierde slujba ar putea, ar trebui să poată accesa, dar mă gândesc că felul în care propune Comisia să se folosească fondul ăsta ca, un, ca o metodă de compensare nu este exact ceea ce mi-am dorit să văd în această propunere. Mulțumesc! Euh, Voi da în curând cuvântul reprezentantului DG Agri care este printre noi, însă dacă sunteți de acord, și îmi cer scuze față de doamna Harkin, ar, ar fi trebuit să fac lucrul acesta înainte. Cred că ar trebui să-i dau cuvântul acum pentru ca membrii comisiei să uh, poată înțelege foarte bine natura dispozitivului care va fi pus în aplicare pentru agricultor, pentru că acesta este foarte diferit chiar, diferit, chiar și în ceea ce privește declanșarea din partea comisiei. De asemenea, rolul lui este important pentru agricultori. Dacă toată lumea este de acord, vom proceda deci în acest fel, spune doamna președinte. Evident, președinta revine, uh, suntem constrânși de timp întotdeauna când lucrurile se încing. Explicați totuși foarte uh, clar, fără a reveni asupra intervenției anterioare, uh, și de asemenea să nu uh, vă lungiți prea mult pentru că iată mai avem încă șase solicitări de luare de uh, cuvânt, șase solicitări. Um, some of us might have questions that... Aș sugera pentru că având în vedere că unii au întrebări, să faci să luăm întâi întrebările și după aceea da, Cred că înainte de a demara dezbaterea e bine să auzim cele două prezentări din partea celor două direcții generale. Vă rog. Good morning, ladies and gentlemen. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Voi fi foarte succint. Prezentarea asta a fost una comună. Colegii de la Direcția Generală Ocupare s-au ocupat de o parte, însă s-au referit și la agricultură. Noi vom reveni la principiile generale de ce dorim să fie inclusă agricultura în acest pachet. Motivația este similară de a susține, de a ajuta pe cei care sunt afectați de uh, globalizare în mod negativ. Ne-am gândit însă că există diferențe, cele două sectoare sunt diferite. În primul rând, nu e vorba de lucrători plătiți, ci de uh, persoane care sunt auto-angajate, independente și uh, apoi uh, în uh, acest sector nu pot exista concedieri în masă de 500 de persoane pentru că sectorul este mult mai fragmentat. În orice caz, trebuie să se țină cont de toate aceste diferențe în uh, regulament și în aplicarea lui. Obiectivul este să uh, avem uh, măsuri cât mai țintite. Deci nu vorbim despre o compensare forfetară pentru agricultori, ci de asistență țintită pentru agricultorii din acest sector și din regiunile cele mai afectate de acest aco aceste acorduri. De fapt, asta v-am eu să vă spun pe scurt, însă vă pot explica și ce înseamnă aceste cifre pe care le-am menționat. Cele 4,8 uh, miliarde de euro pierderi, acestea uh, fac obiectul unei evaluări de impact au fost făcute mai multe analize care sunt disponibile, unele au fost publicate chiar săptămâna trecută, deci impactul este divers. 4,8 miliarde reprezintă venituri pierdute de sectorul agricol, comparate cu situația în care nu ar fi existat acordul. Deci este un impact total la sfârșitul anului, ca să uh, vă clarific despre ce este vorba. Dar vrem să știm cum, de ce, cum trebuie de ce este procedura diferită? Pentru că suntem obișnuiți cu funcționarea FEG, state membre și așa mai departe. Dar cum se vor întâmpla lucrurile în cazul agriculturii? then I will take a few minutes on, on, this one. Vă voi explica câteva, în timp de câteva minute. Colega mea v-a spus că este diferit. E vorba de o altfel de abordare, nu de una reactivă din partea lucrătorilor. Și de ce? Pentru că nu dorim să așteptăm ca agricultorii să uh, fie scoși din afaceri înainte de a le oferi ajutorul. Deci dorim să anticipăm și ce putem anticipa, cum anume. Singurul lucru pe care îl știm este Uh, să facem o, compara, o comparație cu globalizarea, că, în care companiile își uh, externalizează resursele în China, în agricultură se întâmplă altfel lucrurile și știm că, de fapt, în agricultură noi declanșăm acest, uh, această acțiune a globalizării. Ce mai știm? Pe baza studiilor știm care sunt uh, și care vor fi regiunile cele mai afectate. Deci încercăm să profităm de aceste informații pe care le avem dinainte pentru a anticipa cât mai mult. Și ce facem în această perioadă? După ce începem acordul uh, comercial, Comisia are timp la dispoziție înainte de a, discutea, să fi discutat acest acord în Parlament și în Consiliu. Și atunci Comisia face o analiză de impact actualizată și identifică regiunile și sectoarele cele mai uh, afectate. Pe baza acestora, Comisia ia o decizie prin care indică despre ce sectoare este vorba și acordă statelor membre posibilitatea de a începe să-și pregătească cererile Însă cererile din partea statelor membre pot fi trimise după ce acordul intră în vigoare și după ce acordul produce efectele negative respective asupra agricultorilor. Aceasta este diferența prin comparație cu fondul actual de globalizare. Restul este foarte similar. Sper că v-am explicat diferențele de declanșare. Noi am fost preocupați să fim cât mai rapizi și să nu așteptăm primele impacturi pentru a demara o procedură care ar fi putut deveni prea lungă. Mulțumesc, doamna Cornelison. Thank you, Mrs. Chair. Thanks uh, uh, to the European Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei Europene pentru prezentare. Aș vrea să fiu foarte sinceră și să vă spun că și după această um, explicație, cred că includerea agricultorilor pe altă bază decât a lucrătorilor din alte sectoare este absolut ridicolă. Există PAC. Foarte mult din bugetul european este dedicat acestei politici uh, și deci ar trebui să fie acoperite problemele cu care se confruntă agricultorii. Dacă includeți ideea de a compensa anumite sectoare pentru noi politici sau tratate europene, înseamnă că uh, nu se mai termină niciodată compensările. Pot fi compensate sectoare și pentru restructurarea indusă de măsurile de mediu pe care le luăm sau de măsurile de uh, piață internă pe care le-am stabilit. Acesta este un, unul din pericole și fie spunem că agricultura este un sector ca oricare altul și deci uh, lucrătorii sunt eligibili în această perioadă de referință, există concedieri de 500 de persoane și atunci, bun, să spunem să fie incluși dar să creăm un set de reguli diferit pentru un sector diferit înseamnă că spunem de fapt că ne dorim un instrument pentru programele cu care sunt confruntați agricultorii și de unde putem găsi un sac de bani ca să-i ajutăm? A, hai să luăm de la Fondul European de Globalizare. Deci, sunt cu toții diferiți și dacă sunt diferiți, vă rog frumos, Agri, să vă creați propriile instrumente. Îmi pare rău, de asemenea, că uh, se dezbate atât despre agricultori. Tocmai m-am întors din concediu de maternitate și m-a șocat această dezbatere. Era ultimul lucru la care mă așteptam să, să pe care mă așteptam să-l găsesc în această propunere. Deci, tot ce se spune despre agricultori slăbește Fondul European de Globalizare. Și multe lucruri nu, nu au fost uh, tratate. Problema perioadei de implementare, se menționează doar perioada de referință. Uh, și aceasta este una din cele mai mari probleme în multe dintre cazurile pe care le-am avut în trecut. Apoi problema că statele bogate din Europa folosesc mai mult decât cele sărace, mai ales statele care au mari, mari probleme. Acelea utilizează foarte puțin acest instrument. Există foarte multe concedieri, enorm de multe, în Grecia și abia acum auzim de ele și nu știm care e problema. E vorba de cofinanțare sau de lipsa de capacitate administrativă pentru a cere aceste fonduri. Noi am uh, adresat această întrebare de mai multe ori, nu am primit niciun răspuns de la Comisia Europeană care nu pare să fie alertată de faptul că statele mai sărace nu utilizează acest instrument. Una dintre cele mai mari probleme pe care le avem uh, în legătură cu instrumentul sau poate doar cu cadrul acestuia este că statele bogate care sunt cât se poate de capabile să se ocupe de lucrătorilor concediați sunt și ele eligibile în cadrul regulilor actuale. Eu aș spune că criza este o bază mult mai logică decât globalizarea. Dacă companiile își mută producția în alte state, în state, în state terțe cu salarii mici, foarte adesea nu se mai ocupă de lucrătorii concediați. Și ar trebui să fie obligate să o facă. Aș vrea să mai spun că Fondul European pentru Globalizare ar trebui să fie analizat mai mult în lumina strategiei UE 2020. Cum ne putem adapta la o economie mai ecologică? Cum putem uh, ca lucrătorii să facem ca lucrătorii concediați să fie mutați din sectoare învechite care nu au viitor, fie că sunt prea poluante, fie că nu au viitor din cauza globalizării. Cum îi putem forma pentru noua economie? pe care ne-o dorim și să ieșim mai puternici și mai ecologiști din această criză. Deci eu vă rog să-mi răspundeți. Uh, Mulțumesc, domnul Darden și apoi doamna Reiner. Merci, madame la Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau mai întâi să mulțumesc colegului pentru această prezentare, colegului de la Comisie. Câteva observații ca urmare a prezentării respective. Mai întâi, salut voința clară a Comisiei de a continua să mențină acest fond, pentru că indiscutabil el este și util și necesar. Numărul de cereri este în creștere, avem dovada clară a acestui lucru. Poate ar trebui să deschid uh, o paranteză, dar este importantă în ceea ce privește discuțiile în curs cu privire la aspecte legate de criză. Cred că nu putem decât să fim surprinși și să nu acceptăm poziția acelor state care ar dori să elimine posibilitatea de a accesa acest fond în situație de criză, pentru că acesta ar fi motivul principal al cererilor în prezent. Însă putem să ne întrebăm unde este limita între uh, originea de tip criză sau originea de tip uh, mondializare pentru aceste cereri. Nu putem spune că nu există legături între criză și globalizare. Închid paranteza și revin uh, la intervenția mea. Salut, deci, această voință de a menține fondul care este util, original, care propune un ajutor direct pentru lucrători. Este, de asemenea, un fond care poate contribui la lupta împotriva sărăciei, despre care am vorbit și săptămâna trecută în cadrul plenarei. Uh, de asemenea, sunt satisfăcut de extinderea câmpurul domeniului de aplicare și pentru alți lucrători, este un element important. Dar de ce să nu includem și agricultorii? Cred că putem să fim satisfăcuți de această propunere de extindere. Acestea ar fi cele câteva aspecte de care sunt satisfăcut. Apoi, în ceea ce privește pragul sau plafonul, menținem 500, renunțăm la cele de 1000. Îmi pare rău că nu s-a mers chiar mai jos. Apoi, includerea IMM-urilor mi se pare că se poate face doar în anumite cazuri excepționale și nu uh, într-un mod uh, mult mai deschis. Sunt uh, satisfăcut de, de flexibilitatea legată de modernizarea acestui uh, dosar, uh, aceasta mai ales ținând cont de lentoarea cu care se uh, lucrează în, uneori asupra unor dosare. Trebuie să putem incita statele să propună să prezinte dosare. Însă, dincolo de aceste satisfacții, sunt neliniștit. Neliniștit de faptul că nu există o parte rezervată uh, clar agricultorilor. Cele 5 milioane pentru 5 ani de care ați vorbit, nu știu, nu, nu mi se pare foarte clar, mi se pare un semnal negativ față de lucrătorii din industrie în special. De asemenea, sunt de liniștit în legătură cu uh, chestionarea anumitor state legat de criză. Oare acestea nu ar uh, dori să revină în cadrul perenizării noțiunii de criză? Și, în fine, aș termina, doamnă președintă, spunând că N-am obținut informații suficiente în ceea ce privește măsurile care să favorizeze accelerarea mobilizării. Practic, nu regăsesc astfel de măsuri în regulament și mai ales în ceea ce privește statul coul al statutului bugetar al fondului, pentru că acesta ar fi putut favoriza accelerarea mobilizării. Mă gândesc de asemenea la implicarea partenerilor sociali, uh, la originea dosarului constat că aceasta cauzează uneori probleme și uh, prelungește uh, termenele limite. Poate am putea să ameliorăm eficiența acestui dosar. De asemenea, am auzit că pentru agricultori ne aflăm în cadrul unei logici proactive. Poate că am putea să facem la fel și pentru lucrătorii din sectorul industrial. Vă mulțumesc! Da, foarte bine pentru intervențiile viitoare ale Parlamentului. Doamna Rainer, întâi. Mulțumesc. Fondul European de, pentru Mondializare are o reputație foarte bună în Austria. Este un fond care permite Uniunii Europene să fie vizibilă prin acțiunile pe care le întreprinde – pentru că vine în ajutorul victimelor mondializării și ale crizei în același timp și aceste două componente sunt la fel de importante. Aș avea două întrebări concrete. Pentru cei care pot să depună cererea, ați spus că ar fi posibil ca cererea să vină din partea a două regiuni. Este posibil și dacă regiunile sunt în două țări transfrontaliere, în două regiuni diferite, deci și apoi aș vrea să mai spun uh, două cuvinte în legătură cu acordurile comerciale multilaterale. Mie mi se pare că este foarte greu să credem ceea ce ni se propune. Avem impresia că e ca și cum am lua hainele lui Paul pentru ca să-l îmbrăcăm pe Petrică. Care este cel care pierde din procesul de mondializare până la urmă? Nu înțeleg absolut deloc de ce ar trebui să intervină acest fond FEG pentru astfel de situații. Ne spuneți că este vorba despre un instrument de solidaritate că trebuie să vedem care sunt cei care vor pierde și cei care vor câștiga de pe urma acordului. Însă mie mi se pare că fondul uh, ar fi mai degrabă util celor care ar pierde. Și cred că ar trebui să fim uh, mai ezitanți, să ne gândim mai bine înainte de a face ceva, pentru ca să nu fie mai multe persoane care să piardă. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, spune următoarea oratoare. De-a lungul acestei discuții legate de FEG, am um, făcut o serie de propuneri pentru a încerca o ameliorare practică a acestui fond, dar și pentru a avea mai multă echitate. Din păcate însă, eu cred că nu am ajuns la un astfel de rezultat până în prezent. Aș spune că atunci când avem de face cu o criză ca și cea actuală, o criză în care anumite țări prezintă rate de șomaj extrem de ridicate, nu au suficienți bani în bugetul național pentru a putea rezolva uh, probleme privind ajutoare pentru șomeri sau serviciile publice, în cazul în care aceste țări nu pot să continue să beneficieze de aceste uh, fonduri, dacă vor să o facă, trebuie să o poată face prin intermediul cofinanțării cu un minim de 35%. Este imposibil. Suntem membrii unii dintre noi ai uh, unor grupuri de lucruri și urmărim îndeaproape diferitele chestiuni uh, care au fost ridicate în discuție. Constatăm că în anumite țări unde ratele de șomaj sunt foarte ridicate, nu um, e vorba de țările care beneficiază cel mai mult de acest fond, nu doar din cauza unor dificultăți de natură administrativă, ci din punctul meu de vedere, mai ales din cauza că aceste țări nu au suficienți bani pentru a realiza cofinanțarea. Și în prezent, cei care intră sub incidența ajutorului financiar nu știu cum uh, ar putea uh, face, nu știu cum a putut comisia să solicite o coparticipare, o cofinanțare mai mare. Eu n-am înțeles, nu am înțeles cum funcționează lucrurile. În afară de aceasta, există și filozofia fondului care spune că trebuie stabilit un anumit număr de principii, însă aceste principii nu respectă echitatea între statele membre. Am spus deja, pentru același număr de șomeri, Portugalia primește 100 de mii de euro, Germania primește un milion de euro sau ceva de genul acesta. Iar uh, această situație mi se pare absolut nedreaptă. Prin urmare, cred că ar trebui să găsim o soluție și Comisia este obligată să găsească și alte moduri de funcționare care ar uh, face ca FEG să răspundă cu adevărat dificultăților enorme cu care se confruntă lucrătorii aflați în situație de șomaj în această perioadă de gravă criză pentru anumite țări. Aceste fonduri nu trebuie să fie canalizate doar către țările cele mai bogate, în vreme ce celelalte țări vor continua să aibă dificultăți și nici măcar nu vor putea depune cereri pentru a beneficia de acest fond. Eu continui să fac aceste critici la adresa fondului, continui să cer comisiei uh, să ia în considerare aceste probleme pentru a modifica conținutul fondului. Și o altă întrebare care mi se pare că tulbură și mai mult acest proces este legată de agricultură. Cred că politica agricolă comună, agricultura dispune de instrumente comune și de fonduri și Aici trebuie găsite și mecanisme pentru acest uh, proces. Este clar că agricultorii au și ei dreptul să fie ajutați. Nu acest lucru îl negăm. Ceea ce vrem noi este ca fondul să poată fi utilizat Există foarte puține resurse suplimentare care să ne permită să găsim soluții la problemele din ce în ce mai numeroase care apar în sectorul agricol. Acestea ar fi fost chestiunile pe care am vrut să le prezint, doamnă președinte. Domnul Beckett? Da, Eu vreau să vă spun uh, că mă bucur să constat că resursele acestui fond pot să contribuie uh, și să rezolve ceva uh, în această situație de, de criză. Pe de altă parte, categoric există, trebuie să existe o structură foarte clară pentru fiecare dintre fonduri. Și nu am auzit nimic cu privire la costurile uh, uh, inerente care o să apară. Aș vrea să știu treaba asta. Nu înțelegem de ce trebuie să reducem uh, ajutoarele într-un, domin, într-un domeniu uh, spre a ajutora al domeniu. Dar de, da, de ce a trebuit să reducem primul domeniu în primul rând? Uh, președinta, da. Vreau și eu să fac câteva observații pentru că atunci când vorbim, uh, când vedem care sunt uh, sumele despre care discutăm, să zicem că acest uh, fond s-a extins pentru a include și uh, agricultura, mi se pare puțin o formulare abuzivă, ca să zic așa. Adică, nu fondul de ajustare la, la globalizare uh, se extinde pentru a cuprinde agricultura, ci agricultura, ca să zic așa, ajunge oarecum să acapareze acest fond. Și vreau să, aș vrea să știu cum va rămâne în viitor Direcția Generală Ocupare cu privire la această politică socială, pentru că dacă analizăm hotărârile Curții Europene de Justiție cu privire la uh, viitorul uh, PEAD și concluziile pe care le-am tras de acolo, atunci asta ar trebui să țină de politica socială. Și acum ajung la cifre. Din ce cauză? Pentru că mi se pare absolut paradoxal. Uh, ne spuneți că nu s-a folosit prea mult din fond pentru că nu a fost bine pus în practică. Au fost țări care s-au opus, altele care n-au înțeles foarte bine cum poate fi bine folosit acest fond. Trebuie o asistență și o acompaniere mai bună pentru a folosi mai bine fondul acesta în viitor. Deci, Uh, pentru cele, cei trei sferturi, uh, până la urmă, fondul va folosi agricultorilor. Uh, deci se va renunța la ambiție. Nu că mi-aș dori să fie mai multe victime, dar constat care este dinamica și cu toată responsabilitatea, eu nu cred că corespunde deloc cifrelor propuse. impactul uh, exemplelor pe care le-ați dat, acordul cu țările Mercosur, de exemplu, trebuie redus și o să revin la treaba asta imediat. Cât privește însă repartiția între agricultură și industrie, de ce trebuie să ne pronunțăm înainte cu privire la repartizarea acestui fond? Pentru că, conform Curții de Justiție, nu agricultura este cea care trebuie să financeze măsuri uh, sociale. Dacă uh, nu văd de ce n-ar, spune la fel și în legătură cu acest fond curtea, ceea ce a spus deja. Deci e vorba de politică socială și dacă e vorba de politică socială pentru industrie sau pentru agricultori, atunci să spunem lucrurilor pe nume, nu? După părerea mea, eu cred că trebuie să răspundem cererilor statelor membre care nu vor ca fondurile PAC să scadă și li se oferă în compensație acest uh, fond ca o uh, ca un fond de compensare și mai departe, pe când în realitate avem de-a face cu o politică socială. Sper că m-am exprimat uh, suficient de clar. A spus că este un instrument pe perioada de criză, deci să fie din afara bugetului. Dar asta nu e adevărat pentru agricultură, pentru că de altfel ați mai spus uh, că este un mecanism permanent. Deci, e permanent ori nu e permanent? E de criză sau nu e de criză? Și atunci când vorbim despre agricultură, nu mai vorbim de criză, nu? Vorbim despre piața liberă, de schimburi libere care sunt prevăzute și susținute de Comisia Europeană. Deci nu mai vorbim de criză, vorbim de o anumită politică în acest domeniu. Așadar, de ce de ce atunci nu programăm o linie bugetară în acest sens? Cât privește rata de cofinanțare, e bine, nu eu o să vă fac raportul intermediar, dar cred că bilanțul privind funcționarea fondului este următorul. În momentul în care într-o țară avem de luat o decizie dacă să ne îndreptăm spre fondul de ajustare sau fondul social, nu văd de ce să ne adresăm la acest fond decât fondului de, fondurilor de coeziune. Deci, ce puteți face ca să corectați această idee care e, nu face decât să dezechilibreze capacitatea statelor de a recurge la acel fond? Și cred că trebuie ca această funcționare să uh, funcționeze, ca să spun așa, având în vedere uh, țările care beneficiază din Fondul European de Dezvoltare. Cât privește evaluarea dumneavoastră în uh, cadrul acordului Mercosur. E bine, vreau să vă spun că, în primul rând, aș vrea să avem acest uh, studiu de impact de care l-ați menționat, unde a zis că agricultura așa de, scade cu 4,8%, industria crește cu 8 și mai departe. Deci aceste 8 miliarde de care va beneficia industria, ce va face? Câte locuri de muncă se vor crea în urma, în urma aplicării tratatului nou, din tratatul de la Lisabona, vorbiți despre aceste 17 miliarde? Ca asta ne interesează dacă vorbim de politică socială. Și cum se va adapta și aplica Uh, fiscalitatea cifrei de afaceri care va fi obținută de către industrie și servicii în urma acestui, uh, acestei infuzii. Deci, aceste trei aspecte mă interesează. Cât privește reintegrarea, înțeleg foarte bine uh, obiectivul acela. Uh, Uh, și obiectivul de stabilit la 50 este foarte bun dacă poate fi atins. Dar cred că avem o problemă referitoare la vârsta persoanelor cărora li se aplică măsurile din cadrul acestui fond. Pentru că vedem și am și văzut și am văzut și în Portugalia că atunci când aplicăm un uh, proiect unor uh, populații uh, țintă. Sigur că puteți să spuneți că s-a uh, prelungit vârsta de ieșire la pensie și mai departe, deci ne putem interesa și de grupuri de persoane care au vârsta de 55 de ani, nu? Dar cred că aplicarea unui program foarte personalizat, deci aplicarea la o populație cuprinsă între, eu știu, de 59 60 de ani, nu ne va permite să atingem obiectivele pe care vi le-ați stabilit. Și am văzut deja că formările profesionale respective aveau ca rezultat eu știu, pregătiri, uh, formări profesionale în grădinărit uh, sau uh, igienă de viață pentru a face față îmbătrânirii. Categorică sunt lucruri importante și care ajută oamenii să facă față. Dar nu cred că ăsta este obiectivul acestui fond, ci e vorba să fie un instrument care să permită persoanelor victime ale acestei crize să participe la acest nou mecanism. Cât privește restructurarea și ceea ce ați spus acolo, e bine, nu e vorba neapărat și foarte strict de un dosar privind uh, ocuparea. Eu cred că în paralel trebuie să se pună această întrebare în paralel cu re uh, formularea regulamentului privind acest fond și îmi cer scuze că am, am uitat ceva. Uh, în legătură cu rolul Parlamentului European. Când vorbim despre aceste grupuri țintă care pot fi vizate, a spus că acest lucru cuprinde deci lucrătorii, lucrătorii independenți, uh, și IMM-urile, uh, tot, comisia toată ziua rostește cuvântul IMM-uri. Sigur, foarte multe IMM-uri sunt afectate atunci când avem Uh, o criză, fie că e vorba de subcontractare în domeniul producției de automobile sau de textile și mai departe. E... Privește rolul Parlamentului European, constatăm că fie că e vorba de agricultură sau de industrie, Parlamentul European va avea roluri foarte diferite și, în plus, nu pricep de ce. Am auzit ce a spus uh, dumneavoastră numele DG Agri și anume că se poate programa, că nu se pot programa uh, Uh, dezastrele în domeniul uh, reducerii locurilor de muncă în agricultură și că nu putem să avem decât o... să, să constatăm ce se întâmplă. Cred că în domeniul industriei, automobilelor sau textile, putem face, așa cum am făcut și altădată cu siderurgia, putem să ne gândim dinainte ce se va întâmpla. Deci nu pricep de deci ce avem nevoie de două proceduri atât de diferite și care vor face ca Parlamentul European să se afle într-o situație de intervenție foarte diferită, creând oarecare confuzie. Și nu cred că confuzia e obiectivul pe care ni-l dorim. Bun, și având în vedere că s-au pus întrebări și s-au făcut comentarii care vă vizează pe amândoi, reprezentanții comisiei, Cred că trebuie să tratăm împreună acest dosar foarte important. Uh, poate că o să încep cu domnul uh, Lebrun să-l invit să ia cuvântul uh, și apoi cu celălalt coleg și cred că și interpreții ne vor mai da acorda 5 minute, vă rog. La, la președinte. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc pentru întrebările care mi-au fost adresate. Voi încerca să răspund la un maxim de întrebări. La de la derogation de crise. În primul rând, în ceea ce privește uh, derogarea pentru criză și Comisia ca și Parlamentul este îngrijorată de situația actuală din Consiliu. Ar însemna să se spună că criza nu mai există începând cu 31 decembrie anul curent. Cred că aici preocuparea noastră este cât se poate de comună. În ceea ce privește accesul regiunilor, mai multe întrebări s-au referit la chestiunea aceasta și mai ales la cofinanțare. După cum v-am spus, dacă cofinanțarea de bază este de 50%, aceasta poate urca la 65% pentru regiunile care au mai multe dificultăți. Așadar, suntem cât se poate de deschiși și pregătiți să dăm dovadă de flexibilitate între uh, ratele diferențiate 50% pentru statele mai bogate și 65% pentru statele mai afectate de criză. Însă, aș vrea să vă amintesc o chestiune istorică. În 2009, când s-a vorbit despre derogările de criză, Comisia propusese chiar 75% ceea ce a fost complet blocat în Consiliu. Și când vedem actualmente care este situația noastră cu derogarea de criză și cu prelungirea acesteia, încep să am dubii în legătură cu o mărire mai mare de 65% pentru noua perioadă de programare. Vorbind de regiune, aș dori să revin la chestiunea echității, care a fost și ea menționată. Evident, există diferențe mari între recursul la FEC de către statele membre și uh, nivelul de intervenții pe cap de uh, lucrător. Când comparăm situația cu Portugalia, unde media este de aproximativ 2000 de euro, și Germania, care este la 5000 de euro și există cifre și mai mari și cifre mai mici. Trebuie să amintim totuși că Fondul European de Ajustare la Globalizare nu e tot una cu Asociația Medicilor Fără Frontiere. Nu noi stabilim măsurile. Statele membre propun măsurile pe baza experienței lor și pe baza sistemelor. De aceea am introdus acest obiectiv de 50% cotă de reintegrare posibilă pentru a stimula statele membre să aplice programele cele mai adaptate la categoriile de populație cu care se confruntă. Și de asemenea ca să încercăm să uh, absorbim diferența constatată dintre statele membre, am um, stabilit acest maxim de 50% pentru măsurile pasive. Așadar, încercăm să răspundem la diferitele întrebări adresate. În ceea ce privește echitatea, IMM-urile sunt tratate la fel de bine ca întreprinderile mari. În mai multe cazuri a existat posibilitatea de a se interveni la nivel sectorial și regional. Sunt trei tipuri de intervenție posibile. Una pentru întreprinderile mari și subcontractanți, în al doilea, a doua pentru un sector și o regiune și în al treilea rând, pentru cazuri excepționale pentru piețe mici. Așadar, intervenim pentru ultimele două în uh, situația IMM-urilor și în cazul subcontractanților pentru întreprinderile mari. Trebuie să consolidăm această dimensiune pentru că uh, șefii de mici întreprinderi trebuie să devină eligibili, deci să poată fi și ei ajutați în faza de tranziție. Există, deci, multe elemente care permit uh, să se răspundă la întrebările dumneavoastră. Dați-mi voie să verific, îi voi lăsa pe colegii mei să răspundă la întrebările referitoare la agricultură. Cred că am încercat să accelerăm procesul în măsura posibilului, însă trebuie să ținem cont de faptul că acest fond rămâne extrabugetar. V-am mai explicat, acest lucru înseamnă că nu putem uh, mobiliza, că nu dorim să mobilizăm bugetul dacă ar fi să avem un buget predeterminat și să nu fie probleme dacă există un buget stabilit și nu se utilizează. Uitați, pentru acest fond, să zicem că aveam 350 de milioane de euro pe an. Dacă într-un an nu se folosesc decât 50 de milioane, restul de 300 rămân neutilizate, nu folosesc la nimic. De aceea considerăm că este mai util să rămânem un fond extra bugetar pentru a uh, jongla cu marjele și să maximizăm utilizarea banilor. Acest proces va rămâne însă unul lung, dar vom încerca să-l reducem. Reducem și pentru că statele membre încep să aibă experiență și noi cunoaștem mai bine sistemele naționale, deci putem uh, avansa mai repede. Și cred că ne putem gândi și la alte procese, dar vi le voi transmite la o reuniune, după o reuniune a grupului FEG, însă într-un cadru mai informal ca să mai câștigăm timp. Fiindcă e clar că trebuie să intervenim repede, foarte repede. Însă, noi spunem și statelor membre că trebuie să intervină de la început. Finanțarea vine mai târziu, bineînțeles. Rata de eșec în procesul decizional al FEG este de 0%, mulțumită cooperării cu Comisia de Ocupare și cu Consiliul și cu toți actorii. Nu am avut încă până acum niciun eșec și deci pentru statele membre acest semnal este unul pozitiv. Dacă evaluați fondul de solidaritate pentru catastrofe, ea o rată de eșec de 70%. Deci cred că avem situații diferite și statele membre trebuie să intervină. Este principala lor responsabilitate în caz de concediere. E politica lor. ele trebuie să treacă la punerea în aplicare. Noi intervenim pentru a cofinanța și putem interveni și pentru a favoriza schimburi de bune practici, însă responsabilitatea aparține în principal statelor membre. Și ce este mai important, de aceea și avem acum probleme cu derogarea de criză, este faptul că uh, motivul globalizării este definit ca un uh, factor ce influențează global toată Europa, e motiv de solidaritate. Deci, însă când vorbim de criză, multe state membre ne spun că ea trebuie rezolvată în fiecare stat membru și nu la nivel european. Cred că nu am răspuns la toate întrebările, însă, din păcate, nu prea mai avem timp și dacă îmi permiteți, voi da cuvântul colegilor de la Direcția Generală Agri. Mulțumesc! Merci. Thank you. Um... Mulțumesc și mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră extrem de utile. Aș vrea să menționez într-adevăr un aspect uh, cheie și anume să vă spun de ce am decis să folosim un uh, regulament comun cu reguli diferite în anumite privinte, privințe. Deci avem acest mandat, uh, propunerea din propunerea de buget, care era destul de amplă pentru a extinde sprijinul către agricultorii Uh, victime ale globalizării. Și am uh, făcut această propunere pentru a permite posibilitatea de a folosi aceste fonduri în acest fel. Am mai propus în felul acesta un lucru care este mai restrictiv decât linia directoare comună. Deci avem un fond uh, care se activează atunci când există o criză a importurilor sau o scădere a prețurilor. Nu e vorba de o plată forfetară acordată tuturor. Asta este ideea. Și nu este uh, un sprijin pentru venit, ci este un sprijin pentru modificare, adaptare și uh, reintegrare a uh, agricultorilor în cazul acesta. Am mai uh, am mai, uh, cifrele pe care le-am dat nu înseamnă neapărat că în fiecare an agricultorii vor uh, folosi întregul, întregul pachet disponibil. Există foarte mulți ani în care pur și simplu fondul nu va fi necesar pentru sectorul agricol. Cât privește studiile de impact, avem o serie întreagă Eh, cele care s-au publicat chiar săptămâna trec, săptămânile trecute au fost foarte detaliate și cred că am comunicat deja secretariatului eh, linkul ca să aflați aceste informații. Deci, e vorba de consecințele asupra agriculturii, industriei și serviciilor. Când zic eh, industrie, asta e un cuvânt foarte amplu. Există acolo categorii și subcategorii, cât și uh, uh, un nivel uh, concret pe tipuri de ocupare și mai departe. O să vedeți acolo că există diverse păreri sau diverse uh, studii și că există o serie întreagă de diferențe. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Președinta, mulțumesc. Ne oprim cu această ședință și mulțumesc și interpreților care au fost alături de noi până la sfârșitul lucrărilor. Următoarea noastră întâlnire va avea loc pe 5 decembrie după amiază. Mulțumesc!